Euh, Dragi colegi, deschidem reuniunea Comisiei pentru Bugete și aș dori să uh, îi salut călduros pe invitații noștri, domnii vicepreședinți Sasoli și Viland. Vă mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră ca să discutăm despre proiectul de buget al Parlamentului European pe 2016. Îl salut și pe domnul secretar general Vele, care a fost aici acum două săptămâni, ca să ne vorbească despre primele elemente ale uh, estimării de buget pentru Parlament. Dragi colegi, am aflat recent că a murit un uh, fost coleg domnul Georgios Stavrakakis de la grupul SND. A fost raportor în 2013-2014 la regulamentul privind fondul de solidaritate, responsabil de avizul bugete pentru Comisia Regii. A făcut o treabă foarte bună în pregătirea acestor documente și ne gândim la el și aș dori să ne exprimăm uh, condoleanțele pentru familia sa și apropiații săi. Dragi colegi, aș vrea să vă amintesc că vom avea un seminar în 31 martie. Un seminar care va începe dimineața de vreme și se va termina după amiaza târziu. Este un uh, moment foarte important care trebuie să reprezintă o examinare critică a ceea ce facem, a procedurilor noastre, a felului nostru de a lucra. Va fi o ocazie să ne punem întrebări referitoare la performanță, la cheltuielile publice pe care le angajăm și valoarea lor, plus valoarea lor europeană. Se, trebuie să vedem dacă suntem conectați la realitate, la problemele pe care trebuie să le rezolvăm și dacă nu cumva uneori uh, suntem victime ale inerției care creează o mare distanță între momentul când se petrec faptele și momentul când sunt uh, lichidate fondurile. Și mă gândesc mai ales la fondul de uh, adaptare la globalizare. Așadar, sper să fie mulți participanți dintre noi la acest seminar, ca să avem ocazia să discutăm și aș dori să vă mai amintesc un termen, acesta, căruia acord o foarte mare importanță. Cred că ordinea de zi se poate considera adoptată, nu sunt obiecții. De asemenea, ați primit procesul verbal al reuniunii din 26 februarie. Are cineva observații? Nu este cazul, așadar se aprobă. Iar acum vom trece la un schimb de opinii cu privire la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016, Parlamentul. Are cuvântul domnul raportor Gerard Depre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem ocazia să discutăm, pentru că mergem înainte și la fel termenul curge, pentru că Parlamentul ar trebui să aprobe orientările privind bugetul pe 2016 până la sfârșitul lunii aprilie. Așadar, suntem, stăm foarte bine cu timpul, dar calendarul e foarte strâns. Aș dori să amintesc colegilor că la comisie trebuie să ne stabilim poziția și după aceea va trebui, va trebui să începem negocierile cu biroul, pentru că bugetul Parlamentului pentru 2016 va fi obiectul unui acord între Comisia pentru Bugete și Biroul Parlamentului European. Așadar, astăzi când ne vom termina discuția, vom stabili o poziție de forță pentru a ne prezenta la conciliere în fața delegației biroului. Foarte pe scurt, am mai prezentat documentul meu de lucru, deci cei care au citit cu atenție documentul meu de lucru nu vor avea nicio surpriză în ceea ce privește liniile principale ale raportului. Vă scutesc de considerente Vreau doar să vă amintesc că printre ideile generale pe care vă voi ruga să le aprobați, una este foarte importantă și anume prioritatea pentru alocarea fondurilor pentru consolidarea personalului se va face în beneficiul parlamentarilor europeni și anume tot ceea ce ține de co-legislație, tot ce înseamnă controlul executivului și modul în care executivul gestionează și execută programele respective. Acesta ar fi primul element. În al doilea rând, cred că toată lumea este de acord cu acest lucru și anume, în contextul bugetar actual, foarte multe state membre știu că este foarte gravă situația, ca să nu dau exemple dramatice din sudul Europei, dar în acest context bugetar dificil, spuneam, consider că Parlamentul European trebuie să aibă un comportament exemplar. Adică să uh, arate opiniei publice că fondurile pe care le are la dispoziție sunt uh, fonduri necesare care nu au în niciun caz un caracter oportunist sau uh, de uh, irosire. Încă un lucru pe care aș dori să-l amintesc, aș vrea să fie clar pentru colegii noștri că la buget unele cheltuieli nu pot fi reduse. E vorba de tot ce ține de personalul Parlamentului. Cheltuielile legate de personal au fost stabilite prin statutul membrilor. Acest statut prevede anumite lucruri și chiar dacă nu suntem de acord cu indexările, nu avem ce să facem. Dacă decidem să nu acordăm indexările, suntem condamnați apoi de Curtea de Justiție, cu efect retroactiv. Vă amintesc, deci, că cheltuielile de personal reprezintă o mare parte a bugetului și că statutul prevede adaptarea periodică a acestora. E vorba de anumite salarii și anume de upgrading. Ținând cont de aceste lucruri, vreau să vă amintesc încă ceva care se află în text, dar cred că merită subliniat. Propunerea mea este ca creșterea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul 2016 să fie menținută sub 20% din totalul cheltuielilor administrative uh, ale Uniunii Europene dată fiind marja prevăzută de perspectivele financiare. Acest obiectiv nu este unul imposibil de atins, ba chiar mai ușor de atins dintre cele două obiective pe care vi le propun. Deci primul obiectiv să fim sub 20% din totalitatea cheltuielilor administrative. În al doilea rând, în ceea ce privește mărirea cheltuielilor din bugetul 2016 față de bugetul 2015, am formulat o propunere care mi se pare echilibrată și anume rata de creștere în 2016 față de 2015 uh, derivă din doi factori. În primul rând, evoluția cheltuielilor curente, cheltuielile cotidiene de personal, de întreținere, de curățenie, cheltuielile legate de misiunile noastre în stânga-în dreapta, deci cheltuielile curente iar creșterea cheltuielilor curente în 2016 ar trebui să fie menținută sub uh, nivelul de 2%. Dincolo de aceste procente, ar trebui să se prevadă o sumă excepțională care să acopere cheltuielile legate de securitate. Securitatea clădirilor Parlamentului European, unde sunt necesare niște adaptări urgente, dat fiind că anumite riscuri care nu existau înainte există acum și dat fiind că echipamentele de securitate de acum datează dintr-o perioadă de acum 10-15 ani și de atunci nu s-a făcut niciun fel de revizuire, deci este o necesitate urgentă. La fel, în ceea ce privește securitatea cibernetică, am citit mai multe documente care arată că securitatea sistemelor informatice ale Parlamentului European trebuie consolidată și deci creștere, revin, creșterea bugetului 2016 față de 2015 depinde de doi factori. Cheltuielile curente mărite cu mai puțin de 2% și o sumă extraordinară alocată pentru securitate. Poate că biroul, dacă este să mă iau um, după anumite conversații neoficiale pe care le-am avut cu membrii săi, Biroul, deci, va cere să se includă în această sumă excepțională o plată anticipată pentru anumite clădiri. Secretarul general va discuta despre acest lucru cu siguranță. Eu nu am inclus acest uh, punct în propunerea mea, va trebui însă să decidem dacă da sau nu este justificată această solicitare care probabil că va fi formulată într-un moment sau altul de către birou în cadrul negocierilor. Bun, acesta este cadrul general, apoi urmează măsurile specifice. În primul rând, prioritatea pentru munca parlamentară, așa cum s-a propus concret. S-a propus să se consolideze capacitatea administrativă și a secretariatelor comisiilor parlamentare specializate, pentru cele unde nu s-a făcut încă acest lucru, mai ales în domeniul controlului. S-au făcut mari frecuți pentru a fi ajutate comisiile parlamentare implicate în co-legislație. În ceea ce privește însă controlul parlamentar, mai sunt lucruri multe de făcut și cred că secretarul general va intra în detalii Poate că vom avea o mică uh, divergență cu biroul, uh, pentru că eu cred că consolidarea capacității administrative trebuie să se facă prin uh, permutări în interiorul secretariatului și abia apoi să se facă noi angajări și propun angajarea de 20 de persoane în plus. În al doilea rând, în ceea ce privește consolidarea capacității muncii parlamentare, se pune o problemă care va fi probabil una dintre cele mai complexe și dificile pentru elaborarea bugetului pe 2016, și anume suma referit ce ține de alocația de secretariat, suma pusă la dispoziția parlamentarilor pentru plata asistenților acreditați și asistenților locali. Și aici ar fi trei probleme. În primul rând, secretarul general a făcut propunerea și cred că comisia noastră trebuie să o aprobe, uh, acest termen de alocație de secretariat, indemnizație de secretariat, este foarte ambigu. Creează impresia că noi primim o sumă și că decidem să o dăm mai departe sau nu angajaților noștri. Imaginea nu este una prea pozitivă, pentru că se înțelege că putem folosi acești bani și în alte scopuri. Așadar, această denumire nu este adecvată și deci vă rog să vă puneți imaginația la lucru, individual și colectiv, și să găsim cu toții o nouă formulare care să fie mai puțin ambiguă și să nu mai dea curs la subînțelesuri. În al doilea rând, Sunt câteva grupuri politice care cer o uh, sporire a sumei pentru cheltuielile de personal, cum le-aș spune eu, și alte grupuri politice nu au uh, aceeași poziție. Așadar, suma globală pentru cheltuielile de personal ale Parlamentului nu este obiectul unui consens momentan. Și în al treilea rând, echilibrul între asistenții acreditați și asistenții locali. Nu vă spun cifrele pe care le-am uh, auzit la un moment dat, dar erau extrem de greitoare. Și deci avem următoarea propunere care se regăsește la punctul 14 din proiectul meu de raport. Cerem secretarului general să prezinte biroului o propunere de decizie cât mai rapid, să o prezinte biroului, pentru că este responsabilitatea biroului. Și așteptăm ca această decizie finală să intre în vigoare în vigoare, să intre în vigoare, nu în forță, se corectează domnul raportor, la începutul anului 2017. Vreau să precizez că procedura bugetară ne oferă posibilitatea să creăm condiții în care biroul să fie uh, stimulat să respecte termenele indicate de noi. Deci avem mijloacele, grație procedurilor parlamentare, să ne asigurăm că această dată va fi respectată. A doua prioritate, securitatea, v-am spus două cuvinte pe această temă. M-am întâlnit cu vicepreședinții responsabili de buget, cu secretarul general, am discutat cu raportorii din umbră de la comisia noastră și cred că ar fi important ca secretarul general să vină să prezinte la Comisia pentru Bugete o estimare globală a designului noilor măsuri care trebuie uh, luate pentru protecția clădirilor și pentru securitatea cibernetică și să evalueze impactul bugetar al acestora pentru anul 2016. Dacă am calculat eu bine, pentru cele două sisteme de securitate, clădiri și securitatea cibernetică, va fi vorba cam de 7 milioane de euro, citesc din memorie, cam aceasta este sumă. În al treilea rând, în legătură cu ce am spus la început, o cerere care ar putea să fie formulată de birou referitoare la o plată anticipată a anumitor sume. E vorba de clădirea Conrad Adenauer din Luxemburg. În legătură cu această cerere, cred că comisia noastră anunțe dacă nu are la dispoziție o viziune precisă asupra strategiei pe termen mediu a Parlamentului în ceea ce privește uh, sediile sale și, în al doilea rând, o imagine asupra necesităților, necesităților reale și a tuturor datelor financiare uh, care vor care țin de finanțarea acestui proiect. Deci vă rog, domnule secretar general, în numele comisiei noastre, să veniți să ne faceți o prezentare pe două dimensiuni. În primul rând, strategia pe termen mediu a clădirilor Parlamentului European și, în al doilea rând, mecanismul financiar care e destul de complex, dacă am fost eu bine informat, pentru, folosit pentru finanțarea clădirii CAD și care ar fi mult uh, ajutat de mobilizarea unei sume suplimentare. În ceea ce privește comunicarea, cred că ar fi de dorit uh, să avem la dispoziție o evaluare a fondurilor pe care Parlamentul European le-a angajat pentru campania parlamentară, uh, pentru nevoile publice. Nu mă îndoiesc că această campanie a fost eficace pentru noi, dar mă interesează să știu care a fost impactul acestei campanii asupra marelui public. Pe de altă parte, mi-au fost transmise mai multe cereri ale colegilor, mai multe întrebări, și am constatat că la sesiunile plenare de la Strasburg s-a uh, cerut uh, să fim mai uh, susținuți pentru emisiunile radio și pentru tot ce înseamnă imagine a politicienilor. Avem nevoie de instrumente mai performante și am să fac această cerere, este clar. Apoi, în ceea ce privește personalul, se confirmă că, cu excepția grupurilor politice, vom respecta obiectivul de reducere de personal cu 5%. Luăm notă de, un, de faptul că 57 de posturi vor fi uh, reduse pentru că persoanele respective ies la pensie sau sunt disponibilizate din alte motive. Am luat notă de o cerere care nu este încă formalizată pentru că așteptăm raportul secretarului general și uh, este vorba de angajarea de 25 de persoane pentru securitate și, de asemenea, am luat notă de faptul că se cere consolidarea secretariatelor administrative ale comisiilor parlamentare. Secretarul general a estimat că ar fi nevoie de 20 de noi angajați și pentru a uh, putea aproba aceste cifre trebuie mai întâi să examinăm posibilitățile de uh, mutare internă. Cam atât a fost, domnule președinte, stimați colegi, acestea ar fi orientările principale în momentul actual, pe care le găsiți în proiectul de raport pe care vi-l prezint. Je remercie euh, Gérard Depré pour qu'il vient de faire. Mulțumesc, Gerard Depré, pentru această prezentare orientărilor bugetului Parlamentului și um, a cadrului în care se plasează acest buget și prioritățile noastre, uh, dar înainte de a da cuvântul colegilor, îi întreb pe vicepreședinții Sasoli și Viland, îi întreb dacă doresc să ia cuvântul. Domnul Sasoli? Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să subliniez faptul că între vicepreședinți și domnul secretar general și raportor, cooperarea este excelentă. Așa cum ați auzit, i s-au prezentat și uh, liniile politice acestui buget, să se facă economia acolo unde este posibil, dar în același timp să se permită funcționarea optimă a acestei uh, mașini instituționale de proporții. În ceea ce privește creșterea bugetului, s-a spus foarte bine de către colegul Dupré, faptul că avem o linie bugetară pentru cheltuielile curente de 2% și posibilitatea de a avea încă o linie bugetară pentru toate cheltuielile neprevăzute, mai ales cheltuieli legate de securitate. Avem 28 de clădiri care aparțin Parlamentului și toate aceste clădiri sunt vulnerabile pentru a nu avea o militarizare exagerată a acestor clădiri, e nevoie de intervenții structurale și, pentru a putea să le facem, e nevoie de resurse. Acest lucru este foarte clar explicat de raportor în articolele 16 și 17, care privesc tocmai uh, securitatea. Din motive pe care bine le cunoașteți și securitatea în domeniul informatic este foarte importantă și acesta este menționată la articolul 18, Cyber Security. Aici uh, sunt puse în evidență aspectele în legătură cu care trebuie să se intervină. Așa cum a spus domnul raportor, trebuie să facem să funcționeze mașina legislativă a Parlamentului. Este, de exemplu, fundamental să crească controlul asupra actelor delegate, pentru că actele delegate reprezintă legislație. Sunt de datoria noastră, sunt în sarcina noastră. Dacă nu dorim să renunțăm la ideea de a fi o parte esențială din mecanismul din codecizie, atunci noi trebuie să facem ceva în legătură cu actele delegate. Să nu uităm că anumite comisii parlamentare se ocupă de aproximativ 400 de acte delegate și noi trebuie să ne asigurăm că toate acestea devin legislație și în acest sens articolele 12, 26 și 27 din proiectul de raport privind bugetul pentru 2016 suntem absolut de acord. Nevoia de economii. Și aici vorbim despre un aspect sensibil din punct de vedere politic. Trebuie să continuăm cu evaluarea cheltuielilor, așa cum a fost ea decisă de Parlament în mandatul trecut. La primul punct însă punem ce putem să adăugăm noi. Așa cum s-a spus aici foarte bine, cei 0,5 marjă pe care o avem între bugetul utilizat și buget, acest 0,5% înseamnă 15,4 milioane de euro dobândă în această investiție majoră pe care o face Parlamentul la CAD. Deci, dacă folosim acest 0,5%, avem o posibilitate mare de economii în legătură cu staful Parlamentului, personalul, așa cum a spus și eu și a spus-o și colegul Depre, trebuie să continuă să scadă numărul personalului cu 5% în perioada 2014-2020. Pentru 2016 s-a prevăzut eliminarea 57 de posturi, care vor duce la o economie de 1,8 milioane de euro. Cheltuieli cu asistenții. Am avut o discuție împreună și aici nu e vorba de indemnizații. Nu se pune nimic în plus la dispoziția deputaților. Ca să fie foarte clar în opinia publică, e vorba de un fond pentru munca parlamentară. Și deci, mai întâi trebuie să se clarifice despre ce e vorba. Deci nu e vorba de sporirea indemnizării parlamentarilor, e vorba de un fond pentru contractele de muncă, pentru munca parlamentară. Știți foarte bine că discuția e în curs în toate grupurile politice și această decizie trebuie să fie luată de grupurile politice având în vedere impactul politic pe care o va avea, îl va avea această decizie. În toate grupurile politice discuția e în curs și pozițiile sunt încă um, distante și neclare. Compatibilitatea economică există. Voință politică trebuie să vină din partea grupurilor politice. Asistenții locali. Este un capitol foarte important avem situații absolut neacceptabile. Anumiți parlamentari au zeci și zeci de asistenți locali în teritoriul statele lor membre și nu au niciun asistent la Bruxelles sau la Strasbourg. Acest lucru nu e acceptat. Nu e acceptabil, mă scuzați, ci trebuie corectat. Um, trebuie să se facă o reformă în domeniul asistenților. Contractele acestora trebuie să respecte, să ofere un lucru de muncă demn, dar în același timp nu trebuie să dea impresia greșită că nu este vorba de o colaborare pentru munca parlamentară. Acest lucru este absolut indispensabil pentru a exista un echilibru între asistenții acreditați și asistenții locali și domnul raportor de Depre face referire la toate aceste aspecte la articolul, în articolul 14, cu care cred că este de acord și domnul secretar general. Doresc să, să repet faptul că în uh, această perioadă facem o propunere nu doar Parlamentului, dar și cetățenilor această propunere este făcută în colaborare între toți colegi interesați și nu trebuie să uităm că noi dorim să funcționeze această mașinărie, dar că este, sunt totuși obligatorii anumite economii. Mulțumesc! Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul acum domnul Viland. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Sasoli, mulțumesc și eu uh, raportorului. Raportorul alege premisa la 10 cu 2. Uh, se face o clasificare a lucrurilor. La punctul 2 e vorba de acele pretenții speciale care ne revin. Deci la 2 e vorba de proiectele din uh, anii trecuți care sunt enumerate. și sunt uh, mai multe probleme, mai ales că discutăm despre securitate. De fapt, e atât de greu să facem diferența între safety și security. E o problemă și în limba germană. Aceste două subiecte reprezintă o provocare pentru noi. Așa că mi-aș dori ca nu doar uh, siguranță, Sicherheit în germană, să apară în, în text, ci siguranță și securitate, safety and security. Iar în ceea ce privește cibersecuritatea, să nu fie menționată explicit aceasta, vă spun și de ce. Eu cred că acest concept al siguranței și securității uh, are mai multe fațete și avem nevoie de marje de manevră pentru că uh, Uh, acum există această interfață între cibersecuritate și securitatea fizică. Până acum aceasta nu a existat. Uh, și iată că e nevoie de investiții. Eu am fost responsabil în ultimii cinci ani de ITEC și știu exact cam despre ce este vorba avem, uh, am avut internalizarea costurilor și acum avem o decizie importantă de luat. În continuare avem codul galben de alarmă, nu știm în ce măsură acesta va continua sau cum se va schimba. Până la urmă trebuie să decidem dacă vrem să avem aici, uh, poliție sau în fața Parlamentului, în uniformă sau nu, uh, persoane înarmate sau nu. Vă dați seama că toate aceste decizii vor avea consecințe la capitolul costuri și la capitolul personal. Compar cu ceea ce se întâmplă în Bundestagul german. Și văd că, din punct de vedere structural, lucrurile sunt foarte diferite. Cred că avem nevoie și de ajutor extern, cel puțin pentru o jumătate de an uh, sau uh, mai mult, fiindcă nu cred că ne vom descurca cu expertiza de acum. Trebuie să găsim uh, soluții care să corespundă realității de la ora actuală. Deci, cred că acesta este un capitol care ne va preocupa dincolo de anul 2016. Nu trebuie să abordăm lucrurile doar pe termen scurt, trebuie să facem și niște anticipări pentru o programare pe termen lung, în așa fel încât să ne putem orienta din punct de vedere bugetar. Aș dori să mă refer la prima parte a aliniatului 10. Eu cred că, până la urmă, la angajamente trebuie să găsim unanimitate pentru uh, o soluție eficace uh, din punctul de vedere al costurilor. Colegul meu uh, punea următoarea întrebare. Cum, cum, stru, cum, ce structură oferim acum stafului eurodeputaților? Uh, Europa lisabonizată înseamnă multă muncă cu acte delegate și cu acte de implementare. Problema nu se pune uh, muncă sau nemuncă, ci muncă de calitate sau de proastă calitate. Pentru că știți cum este cu cei care caută aurul. Cu o sită bună vor reuși să cearnă tot ceea ce trebuie, dar Până la urmă, noi uh, trebuie să analizăm toate acele pietricele. Și nu vorbesc neapărat ca eurodeputat, dar dacă vrem ca în uh, activitatea noastră să nu uh, fim vizibili doar la comisii, ci și la grupurile politice. Deci dacă vrem acest lucru, atunci vă dați seama că trebuie să existe o dotare ca atare. În biroul fiecărui eurodeputat trebuie să existe suficientă mână de lucru în așa fel încât tot ceea ce elaborăm noi aici pe text să devină mai târziu act normativ. Iar în ceea ce privește transferul de angajamente, um, s-a lăsat o marjă de manevră relativ acceptabilă în text. Noi acum încercăm să oferim un pachet care să ofere dotările necesare eurodeputaților. Toate lacune, lacunele, pas cu pas, vor fi închise în așa fel încât fiecare eurodeputat să aibă tot ceea ce are nevoie, inclusiv un uh, birou în care să uh, aibă toată lumea loc și staful eurodeputaților. Uitându-ne pe calendar, noi vom oferi eurodeputaților mai multe posibilități de a-și structura flexibil munca, inclusiv de acasă. Eu cred că e însă necesar să fim mai flexibili și aici în instituție. Domnul Depre a menționat și alte lucruri care uh, își au locul aici, de exemplu, asistenții locali și asistenții acreditați, Parlamentul, cu toate serviciile sale, uh, trebuie luat în vedere în acest pachet, toate serviciile Parlamentului și ele, dar se pune întrebarea cum anume vor fi tratați eurodeputații și cum anume vor fi susținuți cu personal. Nu e vorba despre faptul că nu mai primim alocații pentru secretariat. Nu, e vorba pur și simplu de eficientizarea acestor structuri. Pozițiile unor grupuri politice sunt deja cunoscute, din partea altora știm însă că uh, nu va exista o poziție comună nici măcar la sfârșitul negocierilor. Uh, Indemnizația pentru secretariat a fost uh, înghețată. Deja de patru ani se întâmplă asta. A existat și o intervenție tehnică la curte și dacă am fi sporit această alocație, procentual, în termeni bugetari, am fi avut, la ora actuală, o mai bună o plată în jurul a 1000 de euro uh, în plus. Deci acum avem în vedere redresarea acelor erori care au fost comise, în opinia mea, în trecut. Sunt uh, cei care spun că se descurcă și singuri. Nicio problemă aceasta este o indemnizație pe care nu sunteți obligați să o accesați. Ea va intra în bugetul Parlamentului la sfârșitul anului, dacă nu o folosiți. Dar până la urmă, am văzut foarte bine ce s-a întâmplat cu reducerile întreprinse, la interpretare, de exemplu. Ce am economisit de la interpretare ar fi suficient uh, ca să folosim dividendele în altă parte. Deocamdată, Prea puțin se are în vedere asta la 6, la 15, la 22 în ceea ce privește dotarea și eficientizarea activității. Sigur că uh, a face economii fără eficiență înseamnă a face un fel de struță o cămilă, uh, cel puțin așa se spune în limba germană. Mulțumesc! Bien, voilà une bien belle métaphore, Monsieur le Président. Domnule secretar general, ați venit aici în fața comisiei noastre acum două săptămâni deja. Aveți observații sau explicații suplimentare? Înainte de a da cuvântul colegilor, vă rog. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia să vă prezint aici liniile directoare ale bugetului acum câteva săptămâni, adică direcția generală. Dar înainte să avem la dispoziție cifre precise. Biroul acum a uh, discutat între timp um, primele estimări luna trecută și sprijină primele estimări, așa că acum pot să vin în fața dumneavoastră cu cifre precise. Doresc să um, amintesc câteva dintre elementele principale foarte importante în dezbaterea noastră. Mai întâi, în legătură cu nivelul de creștere a bugetului. Știți că, în mod tradițional, Parlamentul a cerut 20% din cheltuielile administrative ale UE. Um, dacă ar face același lucru anul acesta, s-ar justifica astfel o creștere a bugetului cu 5,6%. Șefii de state și de guverne, în planificarea lor multianuală, au prevăzut o rată a creșterii cheltuielilor administrative. În funcție de aceasta, bugetul ar putea crește cu 6,5%. Însă, ceea ce vi s-a propus nu este nici 5,6%, nici 4,5%, ci 3,09%. Deci, Estimarea biroului este mult sub ceea ce ar fi posibil conform titlului, titlului 5 și mult sub ceea ce au prevăzut șefii de state și de guverne în discuția lor privind cadrul financiar multianual. Bineînțeles, am avut discuție deja cu raportorul. Raportorul este de părere că creșterea bugetului ar trebui să fie în jur de 2%, puțin mai mult sau mai puțin, și Președintele ne cerut să găsim o soluție. Aceasta s-ar afla undeva între 2 și 3%. Dacă facem acest lucru, trebuie să găsim noi surse de economii. Președintele mi-a cerut să identific surse potențiale de economii suplimentare și dezbaterile din conciliere cred că se vor referit tocmai la posibilele surse de economii de identificat la buget pentru a ajunge la o cifră care să fie acceptabilă și pentru Comisia pentru Bugete și pentru birou. Totuși, biroul a sugerat faptul că 2016 va fi un an cu cheltuieli majore pentru construcția clădirii Conrad Adenauer la Luxemburg. E vorba de 170 de milioane de euro. O cheltuială în valoare de 170 de milioane de euro. Deocamdată această cheltuială nu este prevăzută la buget și consecința va fi că întreaga sumă trebuie finanțată din credite printr-un mecanism specific. Însă, dacă dorim să folosim toate posibilitățile din titlul 5, am putea să contribuim măcar cu 46 de milioane la costul clădirii contra Adenauer din 2016. Și în urmă, astfel, în următorii 15 ani, am putea astfel face o economie de aproximativ 15 milioane din banii Parlamentului și de cei cetățenilor. Biroul propune să inițiem un dialog între birou și Comisia pentru Bugete ca să scadă povara asupra bugetului Parlamentului în anii următori și, deci, pe umerii uh, contribuabililor cu aceste 15 milioane. În al treilea rând, dezbaterea fiind uh, asistanții deputaților. Cred că evaluează uh, Uh, în următoarea direcție, și anume că nu trebuie să discutăm doar despre sumă și cum ar crește aceasta, ci și despre un set de măsuri care împreună ar duce la o reformă a sistemului. Și cred că putem spune că majoritatea în birou este de părere că suma trebuie să crească, și anul 2016 cel potrivit, dar trebuie să spunem de asemenea că nu există un acord în legătură cu suma exactă. Însă există un acord că trebuie cumva să ne adaptăm la realitate. De multe ori știm în presă faptul că sunt sume suplimentare care intră în buzunarul deputaților, dar nu e adevărat. Această sumă este prevăzută pentru a acoperi cheltuielile cu asistenții dar și cu consultanță. Deci este important ca în procedura bugetară să clarificăm care este scopul acestei sume, să nu se fie considerată ca fiind încă o componentă a venitului membrilor, ci sunt cheltuieli cu personalul. Al treilea punct care trebuie rezolvat și în legătură cu care a existat, cred, un acord în birou luni, și anume că ne aflăm parțial într-o situație în care există un dezechilibru între asistenții locali și asistenții pentru munca legislativă de la Bruxelles și Strasbourg. În procedura de descărcare de gestiune pentru 2013 am trebuit să spun că în anumite țări numărul asistenților locali Uh, este foarte mare, sunt zeci, în timp ce la Bruxelles un deputat are trei, maxim patru uh, asistenți cu o derogare specială. Mm, acest echilibru nu e normal sau acest dezechilibru nu e normal. Ar trebui să existe, să existe posibilitatea de a avea mai mult ajutor în muncă legislativă și să se corecteze în același timp anumite situații exagerate uh, legate de asistenții locali. Deci e nevoie de mai mult echilibru între asistenții de la Bruxelles și uh, cei locali. Un al patrulea aspect care se degajă din dezbatele din birou este faptul că recomandarea grupului privind nivelurile salariilor asistenților din statele membre spune că în anumite state membre unde salariile sunt foarte mici, de exemplu în România, Polonia și alte țări, se ajunge în situații în care se limitează prea mult posibilitatea de a alege a deputaților și chiar se ajunge la situații um, inechitabile. Deci trebuie să reevaluăm regulile privind salariile maxime ale asistenților locali în statele membre, în țările uh, cu niveluri de salariere foarte scăzute, pentru că și asistenții locali trebuie să vorbească mai multe, luni, mai multe limbi, să aibă diplome bune și cu astfel de profiluri și în noile state membre trebuie să plătească salarii decente. Deci trebuie reechilibrate și aici lucrurile. Deci astăzi biroul nu dorește să ia o măsură izolată în legătură cu creșterea sumelor disponibile pentru asistenți, ci mm, dorește un pachet complet pentru a rezolva um, problemele legate de asistenți care au apărut uh, în ultima vreme. Și, în al patrulea rând, în legătură cu siguranța, biroul a mai luat câteva decizii lunea trecută. Acum putem să intrăm mai mult în detalii, deci, care sunt măsurile prevăzute. Întâi, imediat, deci deja în 2015 vom schimba configurația intrărilor aici la Bruxelles. Intrarea de pe strada Virț, dar și intrarea din piața Luxemburg. Cu două um, obiective. Dacă încearcă să intre în clădiri persoane neautorizate, trebuie ca tehnic să putem să nu-i lăsăm să intre. Deci nu trebuie, poate fi posibil să lăsăm să intre pe oricine. Deci e nevoie de o zonă tampon în care aceste persoane ar putea fi reținute. Astfel, și ecranele de sticlă trebuie să fie mai înalte ca să nimeni să nu poată să treacă în mod violent de acestea. Astfel se aplica standardele cele mai recente și dorim să urmărim modelul de la Serviciul de Acțiune Externă, care este ultimul serviciu care și-a schimbat configurarea la Bruxelles. Și apoi, în anumite zone sensibile, trebuie să schimbăm sticla de protecție. Deci să instalăm uh, uh, geamuri antiglonț. Asta, uh, nu neapărat să schimbăm complet geamurile, ci să adăugăm uh, încă un strat pentru ca uh, sticla în anumite zone sensibile să fie antiglonț. Și acest lucru trebuie făcut rapid, în 2015. Acest lucru înseamnă că trebuie um, să avansăm cheltuieli sau să amânăm alte cheltuieli mai puțin urgente pentru 2016, pentru că trebuie să ne ocupăm de propria noastră protecție rapid. Nu mai putem aștepta încă un an de zile. Și e important ca toate programele IT importante din punctul de vedere al securității să comunice între ele, pentru că într-o situație de criză nu dorim să trebuiască să consultăm 16 programe de IT și baze de date. Trebuie să ne asigurăm că aceste programe uh, vor comunica rapid între ele și uh, această modificare trebuie făcută foarte rapid. Um, biroul a hotărât luna, lunea trecută că trebuie să ne modernizăm și badge-urile. Deocamdată avem badge-uri cam învechite, Comisia deja și-a schimbat badge-urile și dorim și noi să aplicăm sistemul Comisiei, adică pe badge să fie stocate mai multe informații, pentru că badge-urile actuale pot fi falsificate prea ușor. În al cincilea rând, cybersecuritatea. Încă nu s-au luat decizii detaliate aici, dar cred că biroul va trebui să abordeze chestiuni cum ar fi criptarea e mail și alte aspecte conexe. Ultima observație în legătură cu actele delegate și actele de punere în aplicare. O să vină foarte multe acte delegate și de punere în aplicare în domeniul reglementărilor financiare la ECON și multe legislație din mandatul trecut a fost adoptată și, practic, toate consecințele la nivel de acte delegate și de pune în aplicare vor sosi la Parlament. Și de aceea este esențial să putem să um, evaluăm aceste acte, să atragem uh, atenția membrilor asupra acestora, pentru că actele delegate sunt acte legislative. Parlamentul poate să se opună lor, dar nu putem să spunem după aceea că n-am putut să le acordăm atenție pentru că n-am avut mijloacele necesare. Atunci când cetățenii se plâng în legătură cu Uniunea Europeană, nu cred că se plâng în legătură cu legislația. În general, se plâng în legătură cu actele delegate și de pune în aplicare, adică măsuri foarte detaliate. Și Parlamentul trebuie să poate să le controleze mai bine decât în trecut și de aceea a propus biroului, am propus biroului și biroul a sprijinit această idee, precum și raportorul, ca la comisia cea mai vizată, comisia, comisia cea mai vizată, Econ, Envi, Tran și uh, ITRE să existe staff care să se ocupe de aceste acte, deci să facă controlul lor. Din păcate, acum staful trebuie să scadă cu 1% pe an în fiecare an și anul acesta va trebui să renunțăm la 57 de posturi. Dacă nu ar trebui să facem acest lucru, am putea să folosim aceste persoane în această funcție. Dar multe posturi eh, persoane care ies la pensie, ale unor persoane care ies la pensie vor dispărea, deci nu vor putea fi refolosite, nu vom avea posibilitatea să rezolvăm problemele trimițând alți eh, colegi pe aceste posturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar general, dragi colegi. Aveți acum cuvântul. Mai întâi, domnul Manca. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi generálnemu. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu domnului secretar general și celorlalți vorbitori pentru prezentarea ideilor în ceea ce privește bugetul Parlamentului European. Ascultând povestea cheltuielilor pentru clădirea CAD din Luxemburg, cred că ar trebui să discutăm despre uh, potențiale economii pe viitor, într-adevăr, dar să fim uh, precauți. Pentru că, iată, putem să economisim acum câteva milioane de euro pentru ca mai târziu, în viitor, aceste uh, Uh, economii să rezulte în cheltuieli și mai mari. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le trecem cu vederea. Mă bucură faptul că menținem 20% uh, din totalul costurilor administrative. E o practică pe care nu am respectat-o uh, și ar trebui ca pe viitor să nu se mai întâmple asta. Domnule secretar general, ați menționat câteva Um, reguli um, um, incorrecte sau injuste, de exemplu când e vorba de veniturile asistenților. Dacă vrei să sporești salariul unui asistent cu 100 de euro, pentru că e o persoană bună, bine pregătită, pentru că vine dintr-un mediu unde era uh, bine plătită și altfel riști să-l pierzi, atunci te afli într-o situație foarte dificilă. E vorba de experți care ne ajută în activitatea noastră și mă bucură faptul că vrem să lucrăm acum puțin la acest sistem. Mi-amintesc când v-ați început dumneavoastră activitatea, domnule secretar general, că ați, uh, avut, ați luat moștenire, drept moștenire, un uh, sistem pe care ați reușit să-l îmbunătățiți foarte bine – mai ținem minte că uh, la un dat a căzut plafonul și ne-am dat seama că a fost din cauza unor proceduri lacunare. Dumneavoastră ați îmbunătățit foarte mult sistemul uh, funcționării acestui Parlament. Dar vă dați seama că mereu e loc de mai bine. Există rezerve care încă nu au fost descoperite Vă atrag atenția asupra raportului Curții de Conturi pentru 2013, în care se spunea că bugetul se axează mai degrabă pe costuri și cheltuieri decât pe beneficii sau rezultate. Ceea ce încerc eu să spun nu se aplică neapărat doar Parlamentul European, dar trebuie ca noi toți să Uh, îndeplinim sarcine pentru care am fost aleși aici, și anume să facem activitate legislativă. Nu ar trebui să ne lăsăm presați de mass media și să alegem uh, subiecte care să placă presei doar. Pentru că această bulă ia amploare și spuneam uh, la început că trebuie să fim proactivi în așa fel încât să ne reducem activitatea și să ne axăm strict pe munca legislativă. Astfel, am uh, avea un buget care n-ar mai necesita atâtea uh, creșteri. Mm, vreau să menționez aici cartonașele albastre, amendamentele care sunt uh, depuse după termen avem mai multe sisteme care ne permit să acționăm la timp în așa fel încât să ne reducem cheltuielile. E vorba de acea reducere cu mai puțin de 2%. Era vorba de 2% când rata inflației era 2%. Probabil că acum inflația ar fi undeva de 1,1% în zona euro. Așa că, domnule secretar general, dacă vreți să sprijinim administrația cu tot aparatul din spatele acesteia, trebuie în continuare să respectăm angajamentul de a reduce cu 1% cheltuielile administrative pe an. Dar mai sunt și alte uh, cerințe, pentru că, de cealaltă parte, e nevoie de mai mult staff, mai mult, mai mult personal. ce bine ar fi dacă am găsi rezervele aici acasă, pentru că avem 6.000 de angajați în Parlament. Cred că găsim pe undeva rezerve. De exemplu, dacă pleacă cineva, se pensionează cineva, dacă există fluctuații de vreun fel. Cred că se poate face ceva în așa fel încât la nivelul personalului să rămânem la o cifră stabilă și să nu existe uh, sporiri pe viitor. Doamna Gresle. Mulțumesc. E mereu interesant să schimbăm uh, opiniile cu privire la bugetul Parlamentului European. Vreau să mă refer la un subiect. Eu cred că adevăratele diferențe uh, nu sunt între asistenții locali versus asistenții de la Bruxelles. Adevăratele diferențe sunt între asistenții noștri și funcționarii europeni din Bruxelles. Așa că această primă pentru secretariat trebuie Uh, sporită, pentru că de ani de zile n-am umblat la ea. Sunt oameni care zi de zi muncesc uh, aici și care au nevoie de personal calificat, așa că v-aș ruga foarte mult să nu spuneți nu aceste idei. Domnul Viland a spus foarte uh, corect că nu trebuie să utilizați această alocație dacă nu aveți uh, nevoie de ea. Dar sunt mulți oameni care au nevoie de acești bani, așa că dacă vreți să faceți economii, faceți un aparatul administrativ, ca acolo se rentează uh, dacă ne uităm puțin la uh, uh, venit, vedem că funcționarii câștigă mult mai mult decât asistenții noștri. Deci aici apare diferența problematică și dacă uh, într-adevăr vrem să facem control bugetar, atunci haideți să facem acolo unde trebuie, nu acolo unde sunt vizați uh, oameni care ne ajută pe noi în activitatea legislativă. Pe mine nu au ales cetățenii pentru a sprijini tot felul de aparate administrative. Am fost aleasă pentru a-mi duce la bun sfârșit sarcina la, uh, pe care mi-a conferit-o cetățenii. Și adesea nu se poate uh, cu salariile pe care sunt oferite asistenților. E vorba de 3.000 de euro. Acum, pentru prima dată, avem uh, sporiri uh, semnificative la nivel uh, de personal. Au existat înghețări și acum nu știm exact ce urmează. Poate că ar fi interesant să vedem puțin exact cum e structurat Uh, personalul și unde au avut loc uh, acele măriri de salariu în ultimii 5 ani. Fără planuri bugetare de altă natură, pe mine mă interesează, uh, desigur, mă interesează mai degrabă cât câștigă funcționarii și cum anume e prevăzut sporirea salariului acestora, nu agenții contractuali. E frustrant dacă apar uh, eurodeputați cu zeci de asistenți locali, de exemplu 45 la număr. Uh, sigur, și mie mi-ar conveni să am atâția asistenți locali, cert este că nu-mi permit. Există țări însă unde uh, se găsesc oameni care lucrează pe atâția bani uh, foarte bine, ați avut noroc. Eu nu vreau însă finanțare ascunsă a partidului. Deci rugămintea mea către acești colegi este uh, să fie de acord cu acea indemnizație de secretariat de 3.000 de euro și dacă vreți să faceți uh, reducere, atunci faceți-le, dar acolo unde trebuie. Mulțumesc. Monsieur Fernandez. Mulțumesc, doamna Grese. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit uh, biroul și secretarul general pentru munca depusă, ca de obicei este o muncă de foarte bună calitate. Și aș dori de asemenea să-l felicit pe domnul raportor Dupre pentru uh, excelenta treabă pe care a făcut-o. Partidul Popular European, conform tradiției, este pentru un buget strict, pentru un buget uh, strict, dar care să dea roade ceea ce înseamnă că cheltuielile fixe sunt tot una cu cheltuielile curente și trebuie să respecte legislația și trebuie să fie actualizate în funcție de normele existente. Deci, considerăm că cheltuielile variabile pot să fie eficace, pot să fie utile și deci am susține un buget uh, care să semene cât mai mult cu un buget cu creștere zero, unde aspectul uh, variabil să fie justificat. Este de asemenea foarte important ca Parlamentul să aibă la dispoziție minimum, minimul necesar. Dacă Parlamentul nu are acest necesar, atunci cetățenii vor avea de suferit. Dacă facem legi proaste, dacă nu legiferăm bine, repercusiunile vor, îi vor afecta pe cetățenii Uniunii Europene și nu putem să acceptăm așa ceva. Din acest motiv, sunt de acord cu necesitatea de a avea acest minim. Avem nevoie de un minim, avem nevoie de ceea ce este necesar, iar chestiunea actelor delegate este vitală. Trebuie să putem urmări dezbaterea privind legislația, este crucial. Haideți să nu uităm că astăzi 28 de membri, sunt 28 de state membre care au uh, competențe consolidate. Și noi, ca Parlament, avem competențe consolidate, dar trebuie să fim în măsură să exercităm aceste competențe pe deplin. Așadar, eu aș fi pentru un buget care să um, pună la dispoziție un minim și doresc să-l felicit pe raportor care încearcă să uh, nu se îndepărteze de aceste 2% și care vorbește de actualizare. Nu poți să-ți dorești și un lucru și uh, opusul acelui lucru în același timp. Am uh, adoptat uh, internetul, am instalat uh, Wi-Fi la Parlament și să nu uităm că atunci când am luat aceste măsuri, unele grupuri politice au fost împotrivă. Și acum aceleași grupuri politice se plâng uneori de internet spunând că nu este suficient de fiabil sau că nu e accesibil uh, peste tot. Așadar, are loc o evoluție, dar e foarte ușor să fii populist în ceea ce privește bugetul Parlamentului. Să nu uităm că acest buget reprezintă 0,5% din bugetul Uniunii Europene și nu putem uh, să punem sub semnul întrebării restul de 99% care trebuie și ele discutate. Și Parlamentul trebuie să aibă la dispoziție mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea. Am convingerea că vom obține un rezultat bun în ciuda atitudinii unora care spun că doresc o muncă demnă pentru angajați, care vor salarii demne și, în același timp, sunt primii care nu vor să ofere angajaților Parlamentului și asistenților un salariu decent, tot din motive de populism, folosind ca pretext bugetul Parlamentului. Și de asemenea au tendința de a spune cetățenilor că creditele pe care le folosesc, că sumele pe care le folosesc pentru asistenți provin din bugetul deputaților. Și că sumele, de fapt, sumele, de fapt, pentru asistenții locali și asistenții acreditați vin, de fapt, din bugetul Parlamentului. Nimeni nu este obligat să uh, angajeze numărul maxim de persoane care pot fi angajate. Eu cred că cei care nu vor să folosească această sumă pot să nu o folosească. Uh, Sigur că trebuie să acționăm cât se poate de strict și cât se poate de responsabil, după cum am spus-o la începutul uh, intervenției mele. Așadar, repet, uh, raportorul nostru și secretarul general au făcut o treabă foarte bună. La fel, raportorii din umbră și de aceea am convingerea că vom ajunge la un buget strict, dar care ne va oferi suficiente mijloace ca să putem să facem ceea ce avem de făcut. Mulțumesc, domnule Fernandez, domnul Sarvama. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. În legătură cu securitatea, mă bucur să aud ce ne spune secretarul general și susțin pe deplin această poziție. Nu putem să avem discuția bugetară obișnuită pe acest subiect. Acest subiect depășește bugetul obișnuit. Apoi, în legătură cu asistenții locali. Poate că și aici e vorba de salarii, dar, din punctul meu de vedere, când cineva are 43 de asistenți locali într-un stat membru, eu cred că, de fapt, orice depășește trei asistenți într-un stat membru este prea mult, iar 43 este o sinucidere politică pentru Parlamentul European. Exact acest gen de uh, lucruri uh, creează sentimente anti-europene. Nu cred că e greu să modificăm regulile. Am câteva idei de altfel, dar putem reveni mai târziu. Mulțumesc. Foarte bine spus, domnule Sarvama. Domnul Vali. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnule raportor de preș și celor doi vicepreședinți, precum și secretarului general, pentru prezentările lor. Nu doresc acum să fac populism. Doresc să abordez subiectul cu multă cinste, cu multă onestitate intelectuală. Știm ce fac multe state membre când vine vorba de buget și Italia impune acest lucru sectorului public și anume scad salariile, scad și pensiile. Deci trebuie să fim foarte atenți dacă dorim să fim onești din punct de vedere intelectual în legătură cu o creștere a bugetului Parlamentului European. Pentru că în raportul de pre, la punctul 9, sunt absolut de acord în legătură cu faptul că cheltuielile trebuie să rămână sub 20%, dar nu suntem obligați să punem o cifră de creștere a bugetului cu 3,09 sau cu 2% sau 1,1%. Cred că trebuie să facem în așa fel încât uh, această creștere a bugetului să nu fie interpretată ca uh, fiind uh, cheltuieli necontrolate ale Parlamentului. La ședința raportorilor din umbră s-a vorbit despre statut. Poate ar trebui să revizuim statutul, pentru că cerem reforme structurale sau reforma Constituției în anumite ă, state, dar și ă, dar schimbarea statutului ă, este foarte posibil, deci ar trebui să ne gândim la această posibilitate. În legătură cu cotele delegate, într-adevăr, e nevoie de un control Poate ar trebui să facem o evaluare a cheltuielilor și nu să permitem creșterea bugetului, pentru că există multe capitole din buget uh, de unde se pot reduce uh, cheltuielile. Astfel, Parlamentul al arăta mai bine în fața cetățenilor care sunt supărați și uh, au dreptate să fie, pentru că de multe ori există acest obicei prost ca politicienii să, să, să decidă între ei legătură cu cheltuielile Parlamentului, dar uh, cetățenii nu consideră, nu, în rândul cetățenilor nu sunt foarte populare aceste creșteri bugetare nu cred că e necesar să crească bugetul pentru grupurile politice și îmi pare rău să nu fiu de acord cu doamna Gresle, dar în legătură cu uh, bugetul pentru uh, asistență, pentru colaboratori, 21.000 de euro sunt suficienți. Dacă dorim să crească acest buget, trebuie să reducem alte uh, capitole, de exemplu, indemnizațiile deputaților sau alte cheltuieli. Îmi pare rău că sunt foarte impopular printre dumneavoastră, <laughs> dar în afara Parlamentului, însă aceste propuneri sunt foarte populare. Mulțumesc! I Mulțumesc, domnule Vali. Are cuvântul domnul Taron. Monsieur Taron. Merci. Uh, eh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule secretar general. După cum știți, vin din Estonia, care este cea mai săracă țară din zona euro uh, și ne gândim totdeauna de două ori când uh, facem bugetul. Deci eu și colegii de la Verzi apreciem abordarea prudentă a raportorului. Parlamentul trebuie să dea un exemplu de gestiune bugetară în aceste vremuri. După cum uh, se știe, noi suntem uh, funcționari europeni aleși, spune vorbitorul, și deci uh, avem o datorie față de opinia publică și suntem percepuți într-un anume fel. De aceea, încă o dată, dacă încercăm să găsim un compromis între 2% și 3%, eu aș vota mai degrabă pentru 2%, mai aproape de 2%. Dar eu pot să susțin această creștere pentru plata asistenților, mai ales pentru asistenții mei, pentru că tot, toată lumea din Estonia și de aici știe că ei sunt mult mai capabili decât mine. În general, grupul verzilor nu a fost convins și colegii mei au altă poziție despre sporirea acestei sume. În al doilea rând, numărul de asistenți locali. Nu știu de ce, Dar cred că nu trebuie să ezităm să fim discreți. Dacă sunt anomalii prea mari, haideți să nu mai fim discreți și haideți să lăsăm electoratul local să se ocupe de astfel de excese la următoarele alegeri europene. În ceea ce privește controlul, activitatea de control a Parlamentului, ceea ce, și, de asemenea, controlul programelor aprobate de, an, de Parlamentul anterior, și deschiderea unui parlamentarium la Berlin. Cred că acesta ar avea un impact mai mare în regiuni care sunt mai eurosceptice decât uh, este Berlinul. La fel, clădirea Conrad Adenauer Înțeleg că se vor economisi bani dacă se plătește toată suma odată și nu se mai plătesc dobânzile. Dar poate că există și opțiunea ca în uh, această perioadă când uh, rata dobânzii e foarte mică, poate ar fi interesant să facem o refinanțare a creditului. În cele din urmă, ce voiam să spun este că trebuie să ne gândim foarte bine la opțiunile de compromis între birou și Comisia pentru Bugete. Și de asemenea să ne gândim uh, cum să comunicăm acest lucru. Pentru că dacă venim și spunem că bugetul Parlamentului a crescut cu 2%, uh, nimeni nu, și că ar fi putut să fie 3, nu se consolează nimeni. Dar uh, ar trebui să spunem și cât este creșterea propusă de Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Taran, domnul Kölmel. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc raportorilor la rândul meu și, bineînțeles, și domnilor vicepreședinți prezenți aici și domnului secretar general. Am auzit foarte multe argumente, eu aș dori să fac un scurt rezumat al opiniilor ECR și Uh, al opiniilor mele cu privire la ce e cel mai important. Cred că, într-adevăr, trebuie să fie foarte clar că uh, suntem în vizorul opiniei publice și deci trebuie să fim exemplari, exemplari de economi. Deci o creștere a cheltuielilor cu 2% trebuie să fie obiectivul nostru, trebuie să ne străduim să nu depășim acest prag. Toate celelalte subiecte vor trebui discutate pe larg și cred că este adecvat să facem acest lucru pentru că uh, totdeauna când ai destui bani uh, și, și cheltui, deci trebuie să ne gândim la cât de mari să fie aceste cheltuieli. Cred că suntem cu toții de acord că în ceea ce privește securitatea IT trebuie să luăm măsuri. Eu cred că există aici mari amenințări pentru noi pe care nici măcar nu le putem estima, e nevoie de specialiști pentru asta, dar sunt posibile scenarii foarte grave și trebuie să fim pregătiți. Când mă gândesc la securitatea fizică, Rămân la ideea că securitatea punctelor de acces este importantă, dar e un fel de placebo, într-un fel. Nu cred că e cazul să investim exagerat de mulți bani într-o securitate absolută, pentru că nu vom obține nici una absolută și nici măcar una relativă la un preț decent. Poate ar fi bine să ne gândim dacă ce ne dorim de fapt. Pentru că noi cred că vrem să avem un parlament deschis, avem foarte mulți vizitatori și cred că vrem să rămână așa acest lucru. Un alt subiect foarte discutat astăzi se referă la costurile de personal legate de asistenți. Cred că și aici trebuie să fim curajoși și să uh, urmărim anumite orientări noi ca Parlament, pentru că nu uh, sunt de acord cu faptul ca cineva să angajeze zeci de persoane ca asistenți. Nu se poate așa ceva. Și uh, nu este vorba doar de asistenți, este vorba de imaginea Parlamentului în totalitate, care este pusă sub semnul întrebării. De aceea trebuie să avem niște orientări clare Trebuie să ne gândim la niște condiții minime, ce costuri de personal uh, sunt uh, de avut în vedere pentru asistenții acreditați și pentru cei locali. Mi se pare important și mi se pare important ca la asistenții locali să ținem cont de nivelul salariilor din statul respectiv. Pentru că Altfel, nu știu cum poate ajunge cineva la, o sumă de, la un total de 43 de asistenți în Germania. Așa ceva nu este posibil cu suma existentă. Și cred că ar fi nevoie de un fel de uh, evaluare, de echilibrare și să căutăm și o marjă de manevră și poate per total să nu fie mărită suma, dar să se poată ca pentru unii uh, asistenți să existe mai multe posibilități de plată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Călmăl. Domnul Cristoforu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ορθέ οι εισηγήσει των αγαπητών συναδέρφων. Να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Ντεμπρέ, τον εισηγητή τη έκθεση, αλλά και του αντίστοιχου. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc secretarului general pentru informațiile transmise și mulțumesc colegilor pentru intervenții. Dar aș dori să amintesc trei aspecte fundamentale. În primul rând, nu trebuie să uităm faptul că bugetul reprezintă doar 2% din întregul buget total. Deci, dacă dorim să facem, spunem, curățenie, curățenia nu începe cu acești 2%, ci uh, începe cu ceilalți 98%. Deci, acest uh, buget în legătură cu care putem să facem noi ceva nu e enorm. Apoi, populist sau nu, de fapt, lumea nu dorește, nu, pentru oameni nu e important dacă bugetul crește cu 2% sau cu 3%, bugetul Parlamentului. Lumea dorește să știe dacă Parlamentul își face treaba. Dacă e nevoie 3% um, în plus pentru ca Parlamentul să facă treaba bine, alegătorii preferă această situație, această creștere a bugetului. Important este ca serviciile Parlamentului să-și facă treaba și pentru a face acest lucru are nevoie de bani, au nevoie de bani. Banii sunt folosiți într-un scop productiv. Și mai bine să fie așa. Dacă Parlamentul nu este eficient, nu uh, controlează bine modul în care sunt folosiți banii, aceștia se pierd. Aceasta este, din experiența țării mele, în care au în țara mea nu ne-am regăsit în uh, situație de program pentru că a crescut bugetul. Problema a fost că nu am putut uh, identifica uh, unde erau irosiți banii. Deci, uh, bugetul poate uh, să crească cu 2-3%, dar important este ca el să fie folosit în mod optim pe oameni nu interesează cu cât crește sau scade bugetul nostru, ci cum ne facem treaba, ce imagine oferim noi în legătură cu munca noastră. Domnul secretar general m-a convins. Există anumite exigențe. Dacă dorim să ne achităm cum trebuie de sarcinile noastre, acest lucru trebuie să primeze. Nu să vedem cu cât să crească bugetul, ci să arătăm că uh, toate celelalte cheltuieli din tot restul bugetului, care este mult mai mare, sunt bine controlate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cristoforu! Domnul Negrescu! Thank you very much. Mulțumesc! Aș dori să mă refer la salarii pentru că salariile asistenților, am auzit diferite puncte de vedere și cred că trebuie să ne gândim și la circumscripțiile pe care le reprezentăm fiecare dintre noi. De exemplu, pentru eurodeputații din România avem o circumscripție unică de 23 de milioane de cetățeni pe o suprafață de 240.000 de kilometri pătrați. Deci trebuie să fim prezenți peste tot ca deputați, în toată țara. Și ca să facem acest lucru, avem nevoie de asistenți locali. Trebuie să fii reprezentat, reprezentat peste tot, pentru că ni se reproșează adesea că suntem invizibili acasă și nimeni nu știe ce facem aici, nu știu oamenii că lucrăm pentru ei, de fapt. Deci, se pune problema nu dacă să avem mai mulți sau mai puțini asistenți, ci să avem asistenți care își fac treaba, nu contează câți sunt. Am auzit un coleg din Germania care spunea că nu înțelege cum poate cineva să aibă atât de mulți asistenți locali în țară. Eu pot să vă spun că regulile Parlamentului nu, nu ne permit nouă, eurodeputații din România, să plătim pe cineva în România mai mult de 1000 de euro salariu brut. Deci este o discriminare foarte mare făcută între noi și colegii deputați și este o discriminare care ne permite astfel să angajăm mai multe persoane. Pentru că salariul maxim pentru un singur asistent este salariul brut maxim 1000 de euro, cum spuneam. Apoi, deci eu sunt împotriva acestor discriminări. După aceea, În ceea ce privește activitatea noastră de eurodeputați, cred că este foarte important. Cred că oamenii nu chestionează suma cheltuită de Parlamentul European, ci se întreabă dacă activitatea noastră este utilă pentru cetățeni. Și pentru asta avem nevoie de personal politic aici, la Bruxelles sau la Strasburg, personal politic bine educat, bine format, bine pregătit și acasă. Deci când introducem reguli, cred că trebuie într-adevăr, să avem aici un asistent sau doi, dar nu putem să fim obligați să avem doar doi acasă, aproape de cetățenii pe care trebuie să-i reprezentăm. Și mi-amintesc ce am spus la început, vă amintesc ce am spus la început, să nu uitați că circumscripțiile diferă. Noi avem într-o circumscripție 23 de milioane de cetățeni, 240.000 de kilometri pătrați și nu e ușor să ajungi la toți cu doar câțiva asistenți acasă. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul vicepreședinților Sasoli și Vilan și domnului secretar general Vele și să rog pe domnul raportor Gerard Depre să tragă concluziile. Dar înainte aș avea și eu câteva observații personale. Întâi, mai întâi, în legătură cu toate observațiile formulate, se vede clar că cei care au ales să fie membri la Comisia pentru Bugete au optat pentru o misiune dificilă și ingrată. Pot să vă spun că bugetul reflectă fără niciun fel de uh, laudă realitatea și prea adesea realitatea este dură. Ceea ce mă frapează este faptul că s-au luat decizii foarte importante acum trei ani, decizii în urma cărora s-a decis ca cheltuielile salariale să fie scăzute cu 1% în fiecare an. În consecință, personalul a acceptat să treacă de la 37 de ore pe săptămână la 40 de ore, iar vârsta de pensionare a trecut de la 62 de ani la 65-66 de ani. Deci reforme de statut foarte apăsătoare. Când ne uităm la variația personalului de la un an la altul, în ciuda reformelor, ne întrebăm care ar fi fost uh, creșterea de personal în lipsa reformelor. Poate că, într-adevăr, avem o problemă de statut. Și știm bine că Comisia ne amintește în numele Uniunii Europene acest lucru, că unele state membre au obligația încă astăzi să facă reforme structurale. Și Parlamentul trebuie să fie un fel de laborator al acestor reforme structurale sigur, fără să își pună în pericol capacitatea de lucru și performanța. În al doilea rând, aș dori ca pe termen mediu să avem o vizibilitate mai bună. Președintele Comisiei pentru Bugete este membru în Consiliul de Administrație al uh, Casei uh, Europei. Deci am participat în această calitate recent la un Consiliu de Administrație și trebuie să vă spun că nu este atât de clar că viitorul e previzibil. Eu aș dori să ne putem baza pe niște previziuni bugetare de minim 5 ani în ceea ce privește investițiile și să avem o idee destul de precisă cu privire la bugete și la finanțarea acestora. membrii Consiliului de Administrație păreau că nu admit uh, și ipoteza că uh, s-ar putea introduce o taxă de intrare atunci când ar veni vizitator la Casa Istoriei Europei, pentru că de fapt va fi un muzeu ca oricare altul. În ceea ce privește investițiile, raportorul își dorește și și eu la fel, să avem uh, la dispoziție previziuni de investiții pe cel puțin 5 ani. Pentru că dacă astăzi acceptăm un oarecare nivel de evoluție al cheltuielilor și cunoaștem funcționarea cheltuielilor curente și recurente, va trebui să măsurăm impactul unor cheltuie, cheltuieli noi care vor apărea în curând sau pe termen mediu. Înțeleg că regimul nostru de pensii nu are o finanțare clară și că s-ar putea ca în anii următori să fie necesare sume comple complementare care să suplimenteze celelalte cheltuieli recurente. Așadar, eu personal aș dori să vă spun că îmi doresc o mai mare previzibilitate a bugetelor pe care va trebui să le examinăm în următorii ani. Cam acestea sunt observațiile mele și doresc să mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul și mai ales raportorului nostru, vicepreședinților și secretarului general. Dacă doresc, le dau cuvântul domnul Sasoli mai întâi. Bine, În primul rând doresc să Vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru toate intervențiile care de fapt revin asupra celor două, trei uh, chestiuni politice majore legate de acest buget. De multă vreme încercăm să definim uh, liniile directoare și cu toții sunteți experți în domeniul bugetului și știm cu toții că Parlamentul uh, uh dorește una și uh, mass media va vorbi despre cu totul alte lucruri. Acest buget este foarte important pentru că ne dă posibilitatea să spunem odată că politica nu își privește propriul buget ci este legată de serviciile administrative necesare pentru ca munca parlamentară să fie făcută cum trebuie. Când vorbim despre problema asistenților, știm foarte bine că aceasta va fi un subiect de bârfă politică. Dar noi aici, aici nu vorbim de o creștere a salariului deputaților. Nu dorim să crească indemnitatea noastră. Dorim să beneficiem de serviciile necesare pentru a face o muncă parlamentară de calitate. Discuția e încă deschisă și pentru că uh, colegii deputați trebuie să decidă în legătură cu aceste lucruri. Eu știu foarte bine, doamnă Gresle, că mm, lucrurile sunt așa cum le-ați spus dumneavoastră, dar știu că în intervențiile noastre publice trebuie să reușim să explicăm foarte bine această poziție, pentru că dacă noi nu explicăm, de exemplu, că noi nu dorim să crească venitul nostru, salariul nostru sau indemnitatea noastră, ci e vorba de contracte de servicii, contracte de muncă, pentru munca noastră parlamentară, nu vom fi înțeleși și trebuie să ne explicăm foarte bine cu cât va crește această sumă, în ce măsură va fi adaptată această sumă pentru activitatea de uh, asistenților, grupurile vor decide. Dar lucrurile sunt așa cum le-a spus dumneavoastră. Și domnul raportor a explicat foarte bine acest lucru. În legătură cu nivelul de creștere generală totală a bugetului, nu îl văd pe domnul aici prezent în sală, dar n-aș dori să apară confuzii. Domnul raportor de pre a explicat foarte bine că dorim să crească cu 2% cheltuielile curente. Este obligatoriu acest lucru. E vorba de salarii, de um, modul în care uh, sunt uh, adaptate salariile, pensiile sunt indemnizate automat aceste salarii și pensii. Facem acest lucru ca să nu trebuiască uh, să-l facem mai târziu. Facem eforturile legate de securitate acum ca să nu trebuiască să le facem peste un an, doi sau trei. Sunt eforturi financiare care trebuie făcute odată la 10 sau 20 de ani. Nu în fiecare an și clădirile noastre astăzi sunt toate vulnerabile. Deci suntem expuși pericolului în toate clădirile Parlamentului, în clădiri, dar și pe rețelele informatice. Și e nevoie de bani, de investiții pentru a rezolva această problemă. Iată de ce separarea subiectelor, așa cum a făcut domnul Depre, este importantă. O a treia observație, dacă îmi permiteți. Pentru că sunteți experți în acest domeniu. un bun, un bun parlament nu taie salariile, ci raționalizează serviciile. Așa se face politică de calitate. De exemplu, colegul Viland uh, și uh, cu mine și alți colegi ne-am confruntat cu o problemă, pentru că în Parlament există și obiceiuri proaste. Serviciile de cantină sunt um, furnizate de o singură întreprindere de 25 de ani de zile, aceeași la Bruxelles, la Strasburg și la Luxemburg. E politică bună? Nu! Noi cerem tuturor statelor europene din afara Parlamentului să facă să funcționeze concurența, să facă licitații corecte, uh, să uh, ofere servicii de calitate și noi în Parlament nu aplicăm aceleași standarde, așa că din acest an vom lansa o licitație uh, pentru diferitele servicii de legate de, de, de cantine, baruri și așa mai departe. Și um, săptămâna trecută au fost lansate licitațiile pentru 5 servicii diferite. Știți ce înseamnă că am introdus în contracte și în licitații riscul care nu a existat până acum, pentru că deocamdată doar Parlamentul și-a asumat riscul. Știți ce înseamnă implicarea riscului în aceste licitații înseamnă o economie de 1,6 milioane de euro pe an. Iată, așa se face politică de calitate. Asta trebuie să facem, pentru că dacă explicăm dacă nu explicăm că uh, crește uh, indemnizarea parlamentarilor, atunci, bineînțeles, nu se va înțelege uh, nevoia de a crește bugetul. Problema este că există 28 de piețe ale muncii pentru asistenții locali. Contractele din Germania, Franța, Italia, România sau Bulgaria sunt diferite și costă sume diferite. Și noi acum trebuie să ne asigurăm că acești 2021.000 sau 22.000 de euro să însemne același lucru pentru toți pentru toți cei 750 de deputați din 28 de state membre cu sistemele lor diferite. Și doamna Gresle are dreptate aici când cere să se facă această modificare. Dar cum exact și în ce măsură vor decide grupurile politice, pentru că e nevoie de consens aici pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc mult pentru dezbatere. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule Sassoli. Are cuvântul domnul Viland. Ja, Dank. Mulțumesc foarte mult. Cred că în cadrul întregii dezbateri nu uh, s-a creat impresia că deputații sunt împotriva administrației, deputații împotriva grupurilor, grupurile împotriva administrației, dar uh, uneori la fotbal se întâmplă, știți bine dacă urmăriți, că totdeauna o echipă pierde și alta câștigă. Și uh, așa și la noi. Unele lucruri care au fost bune și frumoase devin uh, superflue când se schimbă vremurile. Acum și apară alte lucruri despre care cu câțiva ani în urmă nici nu știam că există. Lucrurile se schimbă uh, și trebuie să vedem cum fiecare evoluție uh, poate fi uh, monitorizată, pentru că sunt lucruri pe care le implementăm și altele care sunt mai puțin bune de implementat și trebuie să vedem până la urmă ce avem de câștigat și ce avem de pierdut. Și cred că la Parlament nu stăm atât de prost. Timp de patru ani am avut o creștere cam de 0% pentru fondul de secretariat. Am uh, făcut mari economii, nu vreau să o spun la modul populist, dar în trecut s-a întâmplat să facem astfel de economii și nu m-am întâlnit cu nimeni care să spună că a fost lăudat pentru asta, pentru că a cheltuit mai puțin. Deci nu cunosc niciun eurodeputat care să fi primit un vot în plus pentru asta. Instituția noastră iarăși are o imagine proastă și poate tocmai din cauza că acum, de-abia acum atingem plafonul a tot ceea ce este posibil. Și de aceea suntem percepuți cum suntem percepuți. Trebuie să uh, vedem cum anume respectăm procesul de lisabonizare și când vine vorba de uh, grupurile politice, de administrare, de administrație, mă scuzați, uh, și de eurodeputați, trebuie să luăm această discuție foarte în serios. Și este corect să începem cu staful uh, eurodeputaților. Instituția aceasta nu se descurcă chiar atât de prost. Eu știu că cifrele sunt doar uh, uh, comparabile doar limitat, dar vreau să vă spun un lucru. Costurile sistemului parlamentar din America uh, redau pro-cetățean vreo 5 euro. Deci pe cap de cetățean american. Costurile acestui parlament înseamnă pentru cetățean european de-abia uh, peste 3 euro. Chit că, și nu vreau să încep acum dezbateri, deci chit că la noi avem uh, cuprinse și costurile de interpretare și costurile celor trei sedii. Au fost fixate niște condiții cadru uh, asupra cărora n-am avut niciun control. Acestea, sigur, nu se regăsesc în sistemul american, dar iată că acestea redau o treime din bugetul nostru. Deci sunt aceste condiții cadru. Și dacă n-am fi constrânși de ele, de-abia am avea 2 euro pe cap de cetățean european. Deci mai puțin de jumătate din ceea ce înseamnă sistemul parlamentar american pentru cetățenii de acolo. Haideți așadar să abordăm această dezbatere în deplină cunoștință de cauză. Mulțumesc! domnule vicepreședinte, domnule secretar general. Ehm, acum, în legătură cu calendarul, am prevăzut o ședință de preconciliere între Comisia de Bugete și Birou în data de 24 martie și mi s-a spus că această dată nu e confirmată. Deci vă rog să ne comunicați data pentru această ședință de preconciliere cât de repede. Termenul pentru depunerea amendamentelor este pe, două, pe 19 martie. Mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că mai întâi iau notă de faptul că au fost exprimate opinii diferite și trebuie să trag linie ca să pot să spun că aceste poziții până la urmă nu sunt atât de divergente. Mai sunt două, trei chestiuni problematice de rezolvat, dar per ansamblu pot să trag o concluzie optimistă și uh, sunt optimist în continuare că uh, Uh, se va găsi un numitor comun pe toate aspectele. Și acum, uh, o să mă refer la întrebările punctuale care mi-au fost adresate. Domnul Manca s-a referit la rata inflației. Uh, cum trebuie să o calculăm la cheltuielile fixe ale Parlamentului, pentru că și noi avem angajamente. Ei bine, e vorba de 2,2%. Și aici sunt vizate salariile, indemnizațiile deputaților, anumite contracte care au fost semnate uh, la Bruxelles, la Luxemburg. Deci uh, aceasta este creșterea de la care pornim noi în momentul în care facem calculul bugetar. Doamna Gresle m-a întrebat cum anume putem să urmărim în organigramă evoluția personalului administrativ și cum uh, a crescut uh, salariul uh, funcționarilor. Vă răspund cu mare plăcere. Domnul Fernandez ne-a felicitat mai întâi pentru această propunere și eu îi mulțumesc. Și pe bună dreptate a făcut trimitere la faptul că cel mai scump ne costă legislația proastă. Deci dacă Parlamentul European ar fi de acord cu acte normative de proastă calitate, asta ne-ar costa cel mai mult. La ora actuală, uh, controlul um, uh, implementării legislației este un capitol lacunar pentru noi. Tocmai de aceea discutăm cu raportorul și vom face câteva propuneri în această direcție pentru a ne consolida poziția. Domnul Sarvama s-a referit la siguranță și securitate, spunând că sprijină măsurile noastre uh, Domnul uh, Vali a spus că uh, poate ar trebui să ne uităm puțin la statut. Ei bine, exact această discuție a fost încheiată în ultima legislatură și președintele a numit câteva dintre măsurile luate, de exemplu uh, num uh, numărul crescut de ore de lucru de la 37 până la 42 de ore, faptul că vârsta de pensionare a crescut de, cu până la 66 de, până la 66 de ani, mă scuzați, uh, și uh, mai e o măsură importantă uh, care va da rezultate în funcție de cum va fi aplicată. Cariera se oprește acum la AD12. Există cazuri în care, ca șef de departament, uh, primești sarcini în plus, uh, dar cariera se termină la AD12. Până acum, uh, aveam un sistem prin care toată lumea ajungea la de 13, a de 14. Erau niște grade uh, avansate, dar extrem de scumpe, cu urmări imediate în sistemul de pensii. Ei bine, acest sistem de promovare automată a fost abolit. Sigur că pe termen scurt uh, sunt vizate puține persoane uh, și efectul nu este unul vizibil, dar efectul cumulativ pe mai mulți ani și uh, calculând și având în vedere și uh, pensiile, va fi unul extraordinar, e o frână a costurilor, dacă vreți. Desigur, dacă dăm dovadă de consecvență, pot să vă spun că până astăzi nimeni nu a, a uh, ajuns în această Uh, poziție de a fi în AD12 pentru a fi uh, promovat în AD13 și apoi AD14. Dar ideea este să fim consecvenți. Și la un moment dat, uh, cu mici excepții, cred că această regulă se va aplica și cred că această frână de mână pe costuri nu va fi una care, la care să se renunțe pe viitor cu una cu două. Și pot să vă spun că pe termen lung efectele vor fi unele resimțite cât se poate de clar. Domnul Tarand s-a referit încă o dată la parlamentarium. Discuția despre parlamentarium a fost una uh, urmărită intens S-a pus întrebarea dacă are rost parlamentarium. Sunt puțini care uh, acum mai pot spune că n-a fost uh, o decizie bună să avem parlamentarium. Avem 350.000 de vizitatori uh, pe an și suntem astfel pe locul 1 sau 2 ca atracție turistică în Bruxelles. Poate să fie un instrument interesant și în statele membre un instrument ieftin pentru că până la urmă e vorba de o investiție unică, dar rămâne de văzut. Sigur că e nevoie de uh, centre uh, extraordinare pentru asta, de exemplu Berlinul e, poate fi un astfel de centru. Un alt eurodeputat s-a referit la orientarea de 2% pentru uh, plafon și e foarte bine. Și în ceea ce privește remunerarea asistenților, uh, Uh, că ar putea să existe un, uh, o salarizare minimă, inclusiv pentru asistenții acreditați. Se va discuta la birou și cred că trebuie să se discute despre asta. Domnul Cristoforu a spus că este foarte important ca banii de care dispunem să fie cheltuiți cu cap și cât se poate de corect. În descărcarea de gestiune pe 2013 am avut uh, situația de excepție de a nu fi primit nicio critică din partea Curții de Conturi. Sigur că asta nu e o regulă, nu trebuie să ne culcăm pe lauri, dar deocamdată avem suficientă marjă de manevră și sunt uh, specialiști care se ocupă de asta în continuare. Domnul Negrescu a ilustrat situația specială din România, spunând că Există și norme în vigoare în ceea ce privește uh, remunerarea maximă a asistenților, deci de sub uh, 1000 uh, de euro brut. Da, în, sunt de acord cu asta, s-a discutat și la birou. Există calificări de care au nevoie asistenții și cred că acest plafon este mult prea discriminatoriu față de eurodeputații din diferite state membre. Este un proces care trebuie verificat în continuare și față de care trebuie să, să arătăm o marjă de manevră considerabilă și în cele ce urmează. Au apărut și alte întrebări în ceea ce privește situația funcționarilor europeni. După cum am spus și mă repet, Uh, vor apărea reduceri de costuri în ceea ce privește AD12 și evoluția în carieră. Veți vedea că pe viitor din ce în ce mai mulți funcționari uh, vor face obiectul acestei reguli. Noi uh, vom fi foarte stricți cu respectarea regulilor de reducere a costurilor. Noi am semnat, am încheiat un acord pe care îl respectăm. Aceste cheltuieli nu sunt cheltuieli adiționale. Pentru că toate posturile de funcționari din Casa Istoriei Europene au fost, de fapt, extrase din alte locuri. Deci n-am creat noi posturi pentru, aceast, pentru acest for, ci am uh, făcut transferuri în așa fel încât cheltuielile anuale pentru Casa Istoriei Europene nu sunt niște cheltuieli adiționale, și sunt mai degrabă supraevaluate. Pentru uh, previzibilitatea costurilor pe termen lung, în ceea ce privește administrarea clădirilor, biroul va analiza în cele ce urmează strategia pe termen mediu pe acest subiect. Domnul Viland a făcut o propunere în acest sens. Vom avea posibilitatea de, va, de a vă oferi informații mult mai exacte despre acest subiect în uh, cele ce urmează. Cu privire la pensii, avem uh, anumite descărcări. Comisia, la bugetul general, a preluat și pensia funcționarilor. Dar aveam și fondul uh, voluntar de pensionare, și aceasta este o problemă care va trebui rezolvată în cele ce urmează. Mulțumesc! Et sur la préconciliation. Și în legătură cu ședința de preconciliere? Termin vereinbar. Da, am stabilit un calendar împreună cu raportorul. Avem o întâlnire miercuri aceasta uh, și vor participa și vicepreședinții. Acolo vom stabili toate detaliile pentru a vedea când ne vom mai întâlni și în ce context. A tire de concluzii. Invit acum pe raportor să tragă concluziile acestui schimb de opinii foarte bogat și interesant. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că domnul secretar general a răspuns la majoritatea întrebărilor membrilor comisiei. Aș putea trage din această dezbatere trei concluzii. Prima. Nu cred că trebuie să ca în dezbaterea dintre Comisia pentru Bugete și Birou trebuie să se opună cei care doresc să ofere mai multe mijloace Parlamentul European pentru a face onoare uh, tratatului de la Lisabona sau cei care doresc mai puțin acest lucru. Cu toții dorim să ne achităm de obligațiile noastre din tratatul de la Lisabona, dar în legătură cu mijloacele nu suntem de acord. În al doilea rând, în majoritatea orientărilor pe care le-am propus, cu mici diferențe, există consens. Insist asupra faptului că, înainte de a aborda aceste negocieri, trebuie să știu pentru că vom începe negocierile, domnule președinte, cu biroul. Deci am nevoie să știu dacă prioritățile majore fixate și sumele, cifrele pe care le propun și procentele pe care le propun sunt sprijinite de comisia noastră. Adică am fixat obiective și priorități astăzi. N-am spus nimic despre economii niciun cuvânt. N-am propus nicio măsură de reducere a cheltuielilor. Am vorbit doar de prioritățile care implică o creștere a bugetului. E clar că va trebui să facem și economii și explic lucrurile foarte simplu. Dacă confirmați propunerea mea, și anume că cheltuielile curente să nu depăsească 1,9%, în timp ce propunerea secretarului general este 3,09%, Practic, facem economii în valoare de 21 de milioane de euro. Mecanic. Pot scădea din aceste 21 de milioane o parte din lucrurile bugetate în propunerile secretarului general ca fiind cheltuieli curente, securitatea clădirilor, cyber securitatea și așa mai departe, uh, ceea ce înseamnă 7 milioane mai puțin și rămân totuși 15 milioane de euro dacă respectăm cifrele pe care le propun de economii de realizat. Deci, ne vom confrunta cu această situație și spun lucrurile foarte seren. Cu cât dacă pornim de la această propunere, cu cât dorim să crească așa numite locații de secretariat, pentru că știu că domnul secretar general a bugetat anumite lucruri, dacă dorim să spărim și mai mult această sumă, atunci trebuie să luăm din economiile prevăzute până acum. Deci ne vom afla într-o situație crucială. Și anume, cu cât poate să crească sau cu ce sumă sau cu ce procent poate să crească alocația sau indemnitatea de secretariat. Dacă doriți să rămânem la 1,9%, cu cât crește această sumă, cu atât trebuie să găsim uh, Uh, o sursă de economie în altă parte. Miracole nu putem face. Deci, cu toții, înainte de negocierea cu biroul, eu voi propune măsuri de economie absolut necesare pentru a respecta aceste limite. Și deci, cu cât suma acestei indemnități de secretariat crește, cu atât va trebui să scadă bugetul la alte titluri. Este mecanic acest lucru dacă dorim să respectăm uh, linia generală și am retras de aici cele șapte milioane pe care le propun să le transformăm în bugetul uh, extraordinar. Deci, asta vom negocia și cu toții va trebui să ne asumăm anumite responsabilități. Sunt convins că vom ajunge la un acord. Dar va trebui să înțelegem cu toții în ce termeni, astfel încât schimbul să fie unul cât mai echitabil, cum se spune în comerțul internațional. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule raportor. Și astfel am încheiat dezbaterea privind proiectul de buget al Parlamentului European pentru 2016. Revenim asupra acestui mandat la ședința coordonatorilor, care va avea loc imediat după această ședință a Comisiei pentru Bugete și doresc să ni se comunice cât de repede data preconcilierii cu biroul, pentru că votul este prevăzut, votul indicativ e prevăzut în Comisia pentru Bugete pe 16 aprilie, pe 27 aprilie Urmează aprobarea proiectului și a estimărilor preliminare și pe 27-28 aprilie va avea loc votul final în Comisia de Bugete. Iar în plenară, în plenară votul ar avea loc la sfârșitul lui aprilie. Deci calendarul e foarte strâns și Având în vedere că Comisia pentru Bugete trebuie să se prezinte pe 16, să se uh, pronunțe pe 16 aprilie, aș dori ca preconcilierea să înceapă cât de repede, ca să avem timp să ne apropiem pozițiile, pentru că există încă divergențe semnificative. Doresc să mulțumesc invitațiilor noștri, să le mulțumim pentru prezență și Uh, pentru intervențiile lor și pentru explicațiile oferite în legătură cu pregătirea acestui buget. Vă mulțumesc, domnule vicepre domnilor vicepreședinți, vă mulțumesc, domnule secretar general. très bientôt. Bine, bine, bine. Monsieur le Président, Bien, nous allons aborder maintenant. Acum trecem la proiectul de buget rectificativ 2 din 2015. E vorba de revizuirea cadrului financiar plurianual. Este raportul domnului Olbrich și domnei Toma are cuvântul doamnei Gardia Zabal. Doamna Gardia Zabal. Vamos muy, muy retrasados en el orden del día, así que... Mulțumesc, domnule președinte. Suntem foarte, foarte în urmă cu uh, programul și vreau doar să menționez câteva elemente care au de face cu schimbarea în CFM. E vorba de Um, bugetul rectificativ pentru 2015 și pentru că a apărut această întârziere în implementarea mai multor programe legate de, codurile, de, de fondurile de coeziune, iată că n-am reușit să ne încadrăm într-un calendar mai oportun. Ei bine, avem această propunere și spunem că suntem desigur de acord că toți banii care n-au fost utilizați să fie transferați în 2015, fiindcă dorim să utilizăm uh, CFM în măsura posibilului și vrem să transmitem un mesaj consecvent și anume că plățile întârziate uh, afectează plățile de acum și plățile din bugetul următor. Mulțumim, doamnă raportor general. Cine vrea să ia cuvântul? Personne? Si? Monsieur Mureșan? Uh, Domnul Mureșan. Um, da, foarte pe scurt, din partea grupului nostru, vreau să salut uh, decizia Comisiei de a face acest transfer, pentru că e până la urmă o obligație juridică conferită în CFM. Vreau să spun că și eu sunt îngrijorat de uh, impactul transferului față de plăți. Și o altă îngrijorare se referă la uh, Um, riscul asumării angajamentelor. Pentru că programele operaționale au fost adoptate foarte târziu în multe state membre, iar angajamentele pentru 2015 sunt aproape duble. Și există un risc uh, extraordinar aici, iar Comisia ar putea să dea dovadă de flexibilitate în momentul în care analizează aceste situații pentru ca uh, banii să fie alocați. Mulțumesc! Domnul Olbricht are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez că avem două proceduri în paralel. E foarte important, așa cum ați spus și dumneavoastră la început. Prima procedură se referă la schimbarea din bugetul pe 2015 și avem și revizuirea CFM, de care se ocupă doamna Toma. Formal, aceste proceduri sunt separate, însă există o relație de complementaritate între cele două demersuri și asta din cauza că totul e prevăzut în CFM, în regulamentul pentru cadrul financiar multianual, cu posibilitatea de a transfera angajamentele dacă programele operaționale nu sunt gata. Și avem uh, trei uh, grupuri. O programe operaționale care sunt gata, aproape gata și uh, cele care nu sunt gata. Și dacă nu facem nimic, atunci problema nu va fi pentru 2015 și pentru buget, ci pentru aceste programe operaționale, pentru că avem regula N plus 3 care se aplică aici. Se pune însă întrebarea când începe calculul. Se schimbă cadrul financiar multianual, dar cu consecințe nu doar pentru 2015 ci și pentru 2016 și 2017. Ce încercăm noi să facem acum pentru, pe proiectul de, de buget rectificativ? Cu revizuirea CFM încercăm să uh, mijlocim implementarea politicilor în această perioadă. Nu avem nicio scuză, ar trebui să facilităm întregul proces. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Olbricht. Este o situație unică. Cu toții ne dorim să stimulăm investițiile. Investițiile participă la creștere. Și cadrul multianual votat la sfârșitul lui 2013 Poate că asta a fost eroarea trecutului, că l-am votat cam târziu, dar să fie nevoie de practic 18 luni ca să se definească programele, procedurile și regulile, arată cât de mare este inerția funcționării sistemului european. Va trebui să reacționăm și uh, trebuie să ne exprimăm dorința ca sumele neangajate în 2014, neutilizate, să poată să fie folosite în 2015. Pentru că ar fi paradoxal că acum când dorim să lansăm planul Juncker pentru stimularea investițiilor și când prevederile din cadrul financiar multianual uh, durează atât de mult uh, să fie puse în aplicare, să nu facem altceva. Doamna raportor, mai aveți vreo observație? Nu? Atunci trebuie să vă spun că 25 martie este data de depunere a amendamentelor, iar votul la bugete va avea loc în 16 aprilie și vom ajunge la plenară în 29 aprilie pentru a vota proiectul de buget rectificativ numărul 2 per 2015. Trecem acum la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Cererea EGF Mori Ducro din Franța și domnul Denanu este raportor. Da, domnule președinte, într-adevăr este o solicitare de mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare din partea Franței. E vorba de întreprinderea Mori Ducro și 2395 de lucrători au fost concediați și uh, au cerut uh, reclasarea. E adevărat că grupul Mori Ducro a fost uh, al doilea grup uh, din Franța la logistică și mesagerie și utiliza 4500 de vehicule pe zi. După criza economică și financiară mondială, Transportul de mărfuri a, trecut cu 13, a scăzut cu 13,7% în Europa și în Franța cu 21% în 2012. S-a ajuns la un război al prețurilor, deci la scăderea prețurilor și în paralel au crescut costurile, benzină, salarii, materiale și așa mai departe. Deci s-a creat un adevărat efect de foarfecă și această întreprindere nu a mai putut rezista și și-a declarat insolvența. S-a deschis procedura în noiembrie 2013 și întreprinderea a fost închisă în mai 2014. S-a creat o nouă întreprindere, Mori Global, și după cum îi arată și numele, această întreprindere a preluat 50 de agenții și a reangajat 2107 uh, angajați iar din cei 2800 rămați neangajați, 2113 au optat pentru activitățile propuse uh, din uh, proiectele cofinanțate din FEAG. Este un proiect reușit și statul francez a oferit prefinanțarea pentru că întreprinderea nu mai avea fonduri, așadar Ministerul Muncii a prefinanțat această operațiune. Merci. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Personne. Nimeni. Mulțumesc, domnule Dönano, pentru prezentare. Termenul de depunere a amendamentelor este 23 martie. Votul la Comisia pentru Bugete va avea loc uh, la 1 aprilie și nu 31 martie, pentru că pe 31 martie vom fi la seminar. Și pe 15 aprilie vom avea mini-plenara și atunci vom vota. În ceea ce privește Fondul Social European, avem uh, un proiect uh, de mobilizare a o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate inițiativei pentru tineret. Această inițiativă a fost lansată uh, la sfârșitul lui 2013 și a făcut obiectul unui regulament specific, prefinanțarea fiind limitată la 1% din cheltuielile previzionale și a fost crescută cu 50%, adică a fost transformată în 1,5% pentru statele membre uh, ce aveau programe de asistență financiară. Propunerea făcută este ca această prefinanțare să fie ridicată la 30%, ceea ce este foarte important. 30% cu condiția ca statul membru vizat să poată să angajeze cel puțin 50% din uh, cheltuieli în primele 12 luni. Sunt condiții necesare pentru a stimula statele să accelereze procesul. De altfel, Consiliul și-a exprimat această dorință. Ne-am gândit că putem depune un raport în temeiul articolului 53 și eu am fost desemnat raportor pentru aviz. Ce observații am? Pentru ca acest dispozitiv să funcționeze pe deplin în statele vizate, este foarte important ca acele state să facă reformele structurale necesare. De altfel, cred că putem să încurajăm mobilitatea. Dacă într-un stat membru rata șomajului este deosebit de mare, și fondurile acestea sunt uh, rezervate acelui sector geografic unde șomajul la tineri este deosebit de mare. E vorba de minim 25%, acesta este pragul. Da, așadar, dacă în regiunea respectivă există un deficit de ocupare, de locuri de muncă, cred că ar fi înțelept să încurajăm pe acei tineri să meargă în niște regiuni unde potențialul de ocupare este mult mai mare. Și în acest sens aș dori să profit de ocazie ca să vă spun că uh, îmi doresc să creăm un proiect pilot uh, referitor la ucenicia în Europa. Europa este în linia întâi cu programul Erasmus pentru studenți, există și uh, programe pentru ucenici dar ucenicii care participă la mobilitate se deplasează doar pentru șederi de câteva săptămâni și ar fi bine să încurajăm să meargă pentru cel puțin un an într-o altă țară pentru o imersiune totală. Nu poate fi contestat faptul că statele care au făcut reforme structurale și care au, uh, au reformat economia competitivă reușesc mai bine să reducă șomajul la tineri, acest uh, șomaj scandalos. Și statele unde se practică ucenicia sunt state care oferă tinerilor condiții de acces la ocupare mult mai bune decât uh, statele care au uh, rămas în urmă în domeniul uceniciei. Iată ce aveam de spus. Acum, când v-am prezentat raportul meu, dorește cineva să ia cuvântul? Je ne vois pas de demande de parole. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul. Doresc să precizez că termenul de depunere a amendamentelor este 17 martie. În data de 24 martie vom uh, vota. Ba nu, votul va avea loc pe 1 aprilie. Și pe 16 aprilie Comisia de ocupare responsabilă pe fond va avea votul. Doamna Niriada a pregătit un raport din proprie inițiativă referitor la oportunitățile de creștere verde pentru IMM-uri. Doamna raportor nu este prezentă astăzi, iar grupul GUE trebuia să găsească o persoană care să o înlocuiască pe doamna Niriada. Nu știu dacă este cineva în sală care o locuiește pe doamna Niriada? În orice caz, raportoarea cere ca dezbaterea să aibă loc și dorește ca toți cei care au ceva de spus să spună acest lucru chiar astăzi. V-a fost transmis raportul colegei noastre. Dorește cineva să ia cuvântul? Je ne vois pas de demande. Văd că nu. Doresc să precizez că amendamentele trebuie depuse până în, pe data de 19 martie, iar votul la Comisia pentru Bugete va avea loc pe 1 aprilie. Oui, monsieur Torvalds. Domnul Torvalds. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Noi credem că unele formulări din raport sunt uh, cam uh, vagi, ca să spun frumos, și am luat legătura cu uh, biroul doamnei raportor pentru a avea niște formulări mai precise care de fapt să spună ceva despre problemă și sperăm să vedem rezultate. Yeah. Le vote en commission des... Votul la Comisia pentru Bugete va avea loc pe 1 aprilie, iar Comisia competentă pe fond, ITRE, va vota pe 14 aprilie. Monsieur Denano. Domnule Denano, ați pregătit un raport pe tema investiții pentru locuri de muncă și creștere economică, promovarea coeziunii teritoriale, economice și sociale în Uniune. Aveți cuvânt. Da, domnule președinte, voiam să prezint acest raport pentru că am constatat cât de importante sunt fondurile structurale Uh, pentru teritoriile noastre și voiam să pun accentul pe rolul fondurilor structurale în politicile de coeziune economică, socială și teritorială în Uniunea Europeană, într-adevăr. Aceste fonduri joacă un rol foarte important pentru ocupare, iar FEDER și Fondul Social European, dacă n-ar fi existat, am fi cunoscut o cădere a PIB-ului mult mai gravă și ar fi crescut șomajul și mai mult. Ceea ce s-a început va continua, pentru că există totdeauna un decalaj de vreo 2 ani între angajamente și plăți. Această politică de coeziune este uh, astăzi prelungită și nu putem decât să ne bucurăm de acest lucru. Este prelungită pe baza unor noi orientări politice și se dă obiectivul de a încuraja cercetarea și dezvoltarea, inovarea, educația, desigur, economia cu consum redus de carbon, combaterea excluderii sociale și a șomajului, dar și susținerea IMM-urilor și știm că este foarte important ca IMM-urile să joace un rol fundamental în Europa, în dezvoltarea economică și în teritorialitate. Este adevărat că noua politică de coeziune folosește cei trei eh, S, adică o strategie inteligentă și durabilă, și regiunile din Franța s-au implicat pe deplin, pentru că s-au uh, uitat bine la cele mai bune orientări pentru teritoriile lor. Cred că aceasta este și cea mai bună abordare și cred că automat orientările uh, sunt uh, pe val pentru că e vorba de reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale și este adevărat că susținerea pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate este fundamentală. Și mă bucur de asemenea că am obținut introducerea regiunilor de tranziție și anume, anume regiuni care nu sunt suficient de dezvoltate și care merită susținere. Apoi mi se pare important să constatăm că aceste fonduri sunt uh, acordate cu prioritate în noua perspectivă financiară investițiilor. Cred că există aici o strategie foarte interesantă care presupune tocmai favorizarea investițiilor și, de asemenea, concentrarea finanțării în funcție de prioritățile pe care tocmai le-am menționat. De asemenea, trebuie măsurat succesul acestor politici. Este totdeauna foarte important să se măsoare impactul politicilor și al politicii de coeziune, mai ales în orașele care au cea mai mare nevoie de acest lucru. Și pentru asta trebuie implicați toți partenerii interesați de dezvoltarea economică, socială și teritorială și de chestiunile sociale. Există 28 de acorduri de parteneriat prezentate la comisie, 150 de programe operaționale, negocierile sunt în curs, dar cred că tendințele sunt mai degrabă satisfăcătoare și că bugetul este la înălțimea speranțelor noastre. Proiectul meu de aviz se axează pe următoarele subiecte. În primul rând, este necesar să avem grijă ca planul de investiții propus de Jean-Claude Juncker să se bazeze pe principiul adiționalității. În al doilea rând, în raportul meu, mă refer la faptul că chestiunea arieratelor de plăți în domeniul politicii de coeziune trebuie să fie rezolvată și cerem Comisiei și Consiliului să își respecte promisiunile în acest domeniu. Și apoi uh, analizez aspectele pozitive ale reformei arhitecturii fondurilor și cred că trebuie să salutăm noile instrumente financiare, dar și concentrarea resurselor asupra unui număr limitat de priorități. În același timp, nu trebuie să uităm că există un specific teritorial, că există regiuni de munte, regiuni uh, maritime, că sunt diferențe pe bătrânul nostru continent și că deci ar fi nevoie de o oarecare flexibilitate pentru ca regiunile să poată aplica dispozitivele fondurilor structurale. Aș dori să mai insist asupra unui lucru și anume introducerea uh, criteriilor de macrocondiționalitate este intolerabilă. Deci, uh, trebuie să exprimăm clar că nu este necesară macrocondiționalitatea pentru fondurile structurale și mi s-a părut important să subliniem că este foarte oportun să se facă o revizie la jumătate de mandat a cadrului financiar multianual, pentru că vorbim uh, de reforme de câteva luni, foarte mult, și consecințele asupra politicii de coeziune se repercutează asupra programării și apoi asupra realizării proiectelor. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru comentarii. Mulțumesc, domnule Donano. cineva observații? Domnul Fernandes. Rapidamente, domnule președinte, Era important. Foarte repede, domnule președinte. Ar fi foarte important ca toate programele operaționale din politica de coeziune să fie avute în vedere acum și să se facă un ranking, o ierarhizare. Angajamentele din uh, CFM sunt importante pentru că aceste programe trebuie să fie implementate în așa fel încât să nu apară niciun fel de întârziere și niciun fel de dubiu la plăți. Dincolo de toate acestea, toată lumea trebuie să înțeleagă că politica de coeziune nu mai servește doar la finanțarea infrastructurii în anumite state membre, ci uh, e acolo pentru o creștere durabilă, inteligentă, pentru dezvoltare socială, teritorială, coeziune de acest fel, uh, totul fiind uh, legat de competitivitate și creare de locuri de muncă. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Vorsitzender, im Namen meiner... Doamna Vana, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele grupului meu politic, mulțumesc uh, raportorului pentru acest aviz, care, în opinia noastră, merge în direcția cea bună și este o bună bază de lucru. În special, suntem de acord cu importanța acordată politicii de coeziune în criză și importanța conferită investițiilor publice se discută despre acoperirea lacunei de plată și condiționalitățile macroeconomice. Suntem perfect de acord cu raportorul. Noi, verzii, am adăuga alte câteva elemente cheie și în acest sens vom face amendamente. De exemplu, principiul parteneriatului în politica de coeziune, cu implicarea agenților locale, regionali, cu societatea civilă, în tot ceea ce înseamnă uh, fond structural, de la planificare până la implementare. Fondurile structurale sunt un instrument extraordinar și ar trebui să uh, profităm de această ocazie pentru a avea în vedere o mai bună implementare. Și aici ar trebui să ținem cont și de principiul parteneriatului uh, de asemenea, pentru grupul nostru politic uh, e importantă și economia verde cu locurile de muncă verzi. În fondul regional e prevăzut uh, un procent pentru măsuri de protecție a mediului înconjurător și a climei și cred că este foarte bine să avem cote sectoriale. Dar fiindcă se menționează și rolul curții de conturi, ar fi bine să avem uh, mai multă transparență și să uh, implementăm măsuri de combatere a corupției. Iată subiectele pe marginea cărora noi vom depune amendamente, dar pe ansamblu noi suntem de acord cu direcția în care se merge. Mulțumesc! Domnul Omarji, mulțumesc, domnule președinte. Numele grupului meu Doresc să salut calitatea propunerilor colegului nostru de la NU și mă voi limita la câteva observații. Am negociat în ultimul mandat, practic, toate reglementările privind coeziunea, care acum sunt fixe până în 2020. Eu uh, am participat la o uh, parte din aceste negocieri și uh, condiționalitatea macroeconomică a fost foarte puternică. Acum trebuie să lucrăm la perspectivele pentru după 2020. E important să o facem încă de pe acum, pe, pentru că al șaselea raport privind coeziunea ne arată că obiectivele coeziunii, că că uh, s-a, am dat înapoi în realizarea obiectivelor coeziunii odată cu criza care a început în 2008. Însă trebuie uh, să contrăm și o serie de uh, idei care spun că aceste fonduri nu sunt bine folosite, pentru că aceasta este o politică de solidaritate foarte importantă, dar uh, permite, ne permite și să participăm la atingerea obiectivelor de creștere economică, cu investiții foarte importante în toate regiunile. În legătură cu plățile, așa cum am spus, nu s-a rezolvat nimic în mod durabil și știm că la jumătatea program, ă, perioadei de programare bugetară, prin 2016-2017, ne vom regăsi din nou cu o grămadă de facturi neplătite. Și la sfârșitul perioadei de programare bugetară vom ajunge, riscăm să ajungem într-o situație care nu va mai putea, care va, va scăpa de sub control. Mă opresc aici. Mulțumesc. Nu mai sunt alte solicitări de la cuvântului. Domnule Dranu, lucrurile sunt foarte clare. Da, uh, intervențiile sunt în sensul dorit de mine. Aștept cu nerăbdare amendamentele. Mulțumesc. Uh, oui, très brièvement, Monsieur le Président. Foarte pe scurt, domnule președinte. Raportul, uh, raportul pentru avizie colegul Gheoranț, care își cere scuze că nu este prezent astăzi. Acest raport nu pune probleme, deci avizul colegului nostru se um, concentrează pe chestiunile de competență a Comisiei pentru Bugete, nu a intrat în alte considerații. Uh, Printre acestea doresc să menționez trei aspecte. Cele de exemplu că în momentul în care cadrul financiar multianual va fi revizuit la jumătatea perioadei, se țină cont de creșterea nevoilor structurale în domeniul ajutorului, ajutorului umanitar. Acest lucru mi se pare acceptabil din partea tuturor grupurilor politice. Mai subliniază faptul că din punct de vedere bugetar, pentru a face față prea mult, fără prea multe întârzieri problemelor dramatice legate de ajutorul umanitar, trebuie să se asigure asigure respectarea principiului parității încă între angajamente și plăți în buget și, în al treilea rând, subliniază faptul că ajutorul pentru dezvoltare este principalul uh, element, uh, instrument de finanțare pentru dezvoltare și cere statelor, membrelor, uh, statelor membre să se angajeze să respecte obiectivul de 0,7% din PIB finanțare pentru ajutor pentru dezvoltare. Iată, domnule președinte, cred că toate grupurile politice vor accepta, vor sprijini acest raport. Mulțumesc! Person. Nimeni? Mulțumesc, domnule Depre, pentru că i-a ținut locul domnului Gheorenț, uh, 0,7% poate nu e mult, dar având în vedere limitele bugetare care se confruntă statele membre, uh, le fac să respecte cu greu aceste angajamente. Dar dacă le respecta, poate astfel vom putea controla și fluxurile migratorii. Bun, am, am continuat, am încheiat și cu acest raport, deci trecem la vot. Pentru transferuri avem nevoie de un vot cu apel nominal. În ceea ce privește mobilizarea Fondului European de Ajutare la Globalizare, Attica Broadcasting Grecia, raportor este domnul Kirtsos. Uh, votăm aliniatul 7. Avem un compromis A. Cine este pentru? Levez les mains, je vous prie. Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 8A, amendamentul 2, raportul este pentru. cine e pentru? Mulțumesc Împotrivă. Mulțumesc abțineri. Se adoptă. Alineatul 8B, amendamentul 3, raportorul este pentru. Mulțumesc cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 9A, avem un amendament 4. Raportorul e pentru. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. B. Amendamentul 5. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9C. Amendamentul 6. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. La amendamentul 7. Amendamentul 7 este acoperit de compromisul A. La amendamentul 9E, amendamentul 8. Raportul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. La aniatul 9F, amendamentul 9, raportul e pentru. cine e pentru? Mulțumesc. Cine împotrivă? Nimeni. Toată lumea a votat pentru. Nu sunt nici abțineri. Și acum votăm întregul text astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 29 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă se adoptă. Trecem acum <clears throat> la, uh, tot la mobilizarea Fondului European de Ajutare de Globalizare, Atica uh, Publishing Activities. Raportul este domnul Cristoforu. Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 7. Compromisul A, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul, aliniatul 8A, amendamentul 2, raportul este pentru, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8B, amendamentul 3, raportul este pentru, cine pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu sunt, se adoptă. Aliniatul 9 amendamentul 4, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aliniatul 10A, următorul amendament 5 este acoperit de compromisul A. Trecem la amendamentul 6, raportului pentru, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10C, amendamentul 7, raportul e pentru, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Amendamentul 8 la liniatul 10D, cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Și acum votăm întregul text astfel modificat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. se adoptă cu 30 de voturi pentru și 3 împotrivă. Trecem la mobilizarea Fondului pentru de Ajutare de la Globalizare, Lufthansa Tehnic. Da, da domnul Delanu? Uh, nu mi-a funcționat uh, consola, deci am votat și eu pentru. Lufthansa Tehnic? Deci Lufthansa Tehnic, raportul Negrescu. Aliniatul 1, amendamentul 2, raportul pentru cine e pentru? Împotrivă? Nu e clar, vă rog să verificăm. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi la 16. Amendamentul 3, la liniatul 1, raportul este pentru, cine e, uh, raportul e împotrivă, cine e pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă. Nu, n-am întrebat cine se abține. Nu, se adoptă. Alineatul 1, amendamentul 4, raportul este pentru, cine e pentru? Împotrivă? Doriți să verificăm? Doriți să, votăm, să verificăm votul pentru amendamentul 3? S-a votat? Nu. La 1 am verificat prin apel nominal. La amendamentul 3 am votat prin ridicare de mână și am avut impresia că majoritatea colegilor au fost pentru. Nu? Amendamentul 1 e la sfârșit. Amendamentul 1 e la sfârșit. scuze, dar lista de vot a socialiștilor începea cu amendamentul 1, așa că am urmărit uh, lista și nu am ascultat cu atenție numărul uh, amendamentului, scuzați-ne. Uh, dorim să votăm pentru amendamentul 2, pentru că raportorul e de la noi. Dar uh, a trecut totuși. Amendamentul 3, credeți că e amendamentul 2? Oricum s-a votat. Amendamentul 4 a fost votat. Amendamentul 5 la liniatul 6A. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La aliniatul 6A, amendamentul 6, raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul 7, raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Aliniatul 7 pe amendamentul 8, raportului pentru. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Se adoptă. Amendamentul 9, raportul e pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10, raportul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11, liniatul 8, c raportul e pentru, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Liniatul 9 a amendamentul 12, raportul e pentru, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 10, amendamentul 13, raportul este pentru, cine e pentru? împotrivă. Verificăm prin vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 10A, amendamentul 14, raportul este pentru. Cine pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Considerentul D, amendamentul 1. Raportorul este împotriva. Cine este pentru? Verificăm. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 15 pentru, 17 împotrivă. Și acum votăm întregul text astfel modificat. Mă scuzați? Îmi cer scuze că întrerupem, dar având în vedere că am greșit votul, v-aș ruga pe dumneavoastră și pe colegi să votăm din nou amendamentul 3, pentru că nu sunt sigură de rezultat. Jose Manuel, am greșit! Nu puteți să câștigați un amendament pentru când noi am greșit. Amendamentul 3 a fost adoptat. A fost adoptat. Deci votăm întregul text, astfel modificat. Vot cu apel nominal. Votăm textul astfel modificat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. N-a votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 28 la 5. Doamna Gordia Zabal este raportoare privind bugetul 2000. 15, trei rapoarte de ajutor la globalizare care necesită transferuri. Votăm cu apel nominal, dar vă rog să votăm în bloc cele trei transferuri. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Da, toată lumea. Atunci s-a închis votul. se adoptă cu 30 de voturi la 3. În legătură cu celelalte secțiuni nu sunt cereri, iar pentru politica imobiliară de asemenea nu sunt cereri, deci am încheiat uh, aici ordinea de zi. Mai aveți ceva la diverse? Atunci se suspendă ședința și îi invit pe coordonatori să rămână în sală pentru că urmează ședința coordonatorilor. Une réunion des coordinateurs.